Chers collègues, euh, chers amis, je parle lentement. Dragi colegi, dragi prieteni, am să vorbesc foarte rar la început, în așa fel încât cei care încă mai doresc să sosească să poată să se așeze. Sunt încântat să pot să deschid dezbaterile cu ocazia acestei audieri în această după-amiază. Ați putea avea impresia, și mă refer aici mai degrabă la experții noștri, că nu e prea multă lume în sală. În orice caz, cei doi deputați, cei mai importanți pentru audierea din această după-amiază, sunt în sală. Dar uh, vreau să vă asigur Uh, despre faptul că ședința noastră este transmisă pe internet și este uh, urmată de un număr mult mai mare de persoane care se află în afara sălii decât în sală. Este urmărită și de colegii de-ai noștri deputați care pot să urmărească dezbaterea fie din biroul lor, fie din uh, altă parte. Așa că sunt încântat să vă urez bun venit. E vorba de o după-amiază întreagă ce va fi consacrat, consacrată a două subiecte care în principiu nu sunt neapărat legate unele de altele, deși nu se știe niciodată. Deci, vom avea o audiere referitoare la tot ceea ce se referă la pachetul legislativ apărare ce a fost votat de către Parlamentul European acum 5 sau 6 ani de zile, dacă nu mă înșel, poate, două, poate 7, de fapt, în 2009. După care, la finalul acestei după amieze, vom avea timp ce va fi consacrat unui alt subiect și anume evaluarea costurilor uh, punerii sub semnul întrebării acordurilor Schengen. Evident, e o chestiune de actualitate. În ceea ce privește prima parte, și anume partea cea mai uh, substanțială a audierii noastre, aș vrea să amintesc care sunt datele problemei. În 2009 au existat două directive pachet apărare care au fost uh, adoptate. Una se referă la achiziții publice în domeniul apărării și cealaltă care se referă la condițiile de transferare a anumitor produse legate de apărare. Aceste două directive prin aceste două directive, Comisia trebuie să vină cu un raport de punere în aplicare a acestora și există un calendar foarte clar, și anume finalul lunii iunie, dacă nu mă înșel. Și deci audierea noastră din această după-amiază tocmai în acest context se înscrie. Este vorba de contribuții care ne vor permite să lămurim uh, lucrurile uh, referitor la munca ce ne așteaptă în următoarele săptămâni. Pe de altă parte, evident, și spun asta încă din, din capul locului, în atenția experților noștri, uh, față de noi, noi ca și parlamentari, cei care vor uh, avea de câștigat de pe urma ideilor dumneavoastră, o întrebare rămâne în continuare în picioare, atât către Comisie cât și către Parlament, și anume să vedem cum anume vom reuși în mod, uh, dacă va fi indispensabil, să avem o inițiativă parlamentară pentru a reevalua aceste două directive în următoarele săptămâni. Un alt aspect important ce trebuie semnalat referitor la calendar și la mm, dezbaterile trecute, în 2015 Comisia Securitate și Apărare, deci Subcomisia Parlamentară pentru Securitate și Apărare și avem norocul să avem în această după amiază pe președinta sa alături de noi, a redactat un raport din proprie inițiativă pe aceste subiecte și deci, în acest sens, a existat o contribuție importantă a Comisiei IMCO pentru că Comisia IMCO are competența exclusivă uh, pe aceste două directive precise despre care v-am vorbit și în acest sens aveam o raportoare, doamna Calpex, care este de asemenea prezentă în sală și o salut, deci, cam atât vreau să vă spun în ceea ce privește partea introductivă. Evident, vom avea și o prezentare a comisiei. Comisia este reprezentată prin, de către doamna Scheumann și poate că am să îi dau imediat cuvântul doamnei uh, președinte a Subcomisiei Parlamentare uh, pentru Securitate și Apărare, doamna Futiga. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. În primul rând, Am ascultat interpretarea în limba engleză și aș dori să precizez că nu sunt raportare pentru raportul din proprie inițiativă. Este un raport inițiat de coordonatorii de la Comisia, subcomisia SEDE și la care lucrează Comisia, subcomisia SEDE. Doamnelor și domnilor, este evident că în momentul în care evaluăm punerea în aplicare a directivei privind sectorul apărării, discutăm un subiect important și delicat în același timp. Trebuie să înțelegem, în primul rând, că cheltuielile pentru apărare reprezintă o porțiune importantă a bugetelor de stat, a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. În majoritatea cazurilor este vorba de obligații impuse de apartenența la NATO, angajamente obligatorii asumate de statele membre pentru a ajunge la pragul de cel puțin 2% din produsul intern brut. În același timp, directiva respectivă a fost redactată imediat după începutul marii crize Înțelegem cu toții că sectorul apărării și cooperarea cu alte sectoare trebuie să țină seama de resursele bugetare disponibile pentru a fi cheltuite, reprezintă în primul rând o șansă reală pentru redresare. Pe de altă parte, este important să garantăm o securitate clară pentru statele membre ale Uniunii Europene. Deci trebuie să ținem cont de, ambele de ambii factori, să urmărim uh, evenimentele în ambele sectoare, redresarea în urma crizei, pe de o parte, și pe de altă parte să ținem cont de provocările de securitate, unele dintre ele complet noi, care ne determină să ținem cont și de alte domenii. În ceea ce privește situația țărilor din regiunea din care provin eu, pot să spun că după epoca comunistă prin care au trecut statele respective, sectoarele apărării trebuie să fie consolidate în continuare pentru a putea contribui cât mai mult la metoda comunitară care se impune treptat și în acest domeniu. Vă mulțumesc uh, foarte mult și aștept cu nerăbdare această evaluare a pachetului privind apărarea. Bucur. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Iată că acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, doamna Scheiman care este director general adjunct la uh, comisie și care în momentul de față conduce lucrările în ceea ce privește raportul la care tocmai m-am referit adineori. Vă rog. Uh, thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați adresat această invitație și Aș dori să repet cele spuse uh, mai înainte în contextul uh, problemelor economice și a noilor provocări de securitate. Este evident că Europa trebuie să păstreze o industrie apărării competitivă și durabilă. Comisia Europeană este dispusă să creeze o piață internă care să răspundă necesităților acestui sector, însă acesta nu este un obiectiv în sine, ci reprezintă o premisă pentru uh, o industrie apărării competitivă în uh, Europa. Cele două directive sunt instrumente esențiale pentru a ajunge la o piață internă pentru apărare și sunt strâns legate. Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării își dorește să um, consolideze procedurile de licitații publice transparente și să garanteze, să răspundă uh, grijilor legate de securitatea ale statelor uh, membre. A doua uh, directivă se uh, referă mai mult la cooperarea necesară în acest domeniu. Își dorește simplificarea regulilor pentru transferul produselor legate de industria de apărare în Uniunea Europeană și în acest scop introduce un nou sistem de emitere a autorizațiilor mai simplu, în locul controlelor exante, sunt încurajate statele membre să recurgă mai, mai degrabă pe uh, sisteme de control ex post. Vom susține în continuare punerea în aplicare eficientă ambelor directive și vom reveni asupra acestui uh, punct în momentul în care vom publica raportul nostru. Înțelegem că aceste obiective sunt împărtășite și de Parlamentul European și dorim să vă mulțumim pentru pozițiile uh, adoptate în acest sens de Parlamentul European, rezoluția adoptată, de exemplu, în, pe data de 26 mai 2015 și așteptăm cu nerăbdare o cooperare ulterioară cu Parlamentul European pe această temă. Situația celor două directive, prima dintre ele, achizițiile publice în domeniul apărării, după cum ați spus deja, lucrăm la evaluarea acestei uh, directive evaluare care va fi prezentată Consiliului și Parlamentului la sfârșit, până la sfârșitul acestui an. Acum este prematur să tragem concluzii privind uh, punerea în aplicare și impactul acestei directive, dar uh, dispunem de date preliminare care uh, ne demonstrează că această directivă începe să funcționeze. Numărul uh, contractelor publicate a crescut de la 1200 până la 3000 de asemenea licitații publicate la sfârșitul anului uh, trecut. Valoarea contractelor date în temeiul acestei directive, aceasta a crescut de la 1500 de miliarde de euro în 2012 la 19 miliarde de euro în 2015 dintr-un total de 41, 31 de milioane, 200 de milioane în uh, această perioadă 2009-2012. Sunt date preliminare, după cum am spus, care trebuie să fie confirmate. În același timp, monitorizăm îndeaproape următoarea situație. Se pare că, într-adevăr, mai există contracte care se desfășoară um, în afara domeniului de aplicare a acestui directive, deci monitorizăm piața pentru a combate orice distorsiune uh, care se manifestă. Prin uh, abordarea colaborativă pe care ne-o dorim, uh, oferim linii uh, directoare despre cum trebuie puse în aplicare această directivă și uh, ne gândim cum putem progresa și în ceea ce privește uh, derogările pentru piața externă. În fine, dorim să sprijinim o participare mai extinsă a întreprinderilor mici și mijlocii pe această piață, un lucru cerut și de rezoluția Parlamentului European adoptată în mai 2015. Am creat un grup de lucru uh, de experți, uh, din care fac parte reprezentanții statelor membre și a, și a industriei de apărare și preconizăm că acest grup de lucru va ajunge la concluzii în toamna acestui an. Apoi, directiva privind transferurile. Aici evaluăm situația și această evaluare va reprezenta punctul de plecare pentru raportul pe care îl prezentăm Consiliului și Parlamentului European mai târziu pe parcursul acestui an, în urma contactelor pe care le-am uh, avut cu statele membre și cu reprezentanții industriei, că nu toate instrumentele uh, oferite de această directivă sunt folosite la potențialul existent. Este un lucru care ne îngrijorează, știm care sunt problemele cheie, unele dintre problemele cheie și, pe scurt, um, autorizațiile de transfer uh, emise de statele membre sunt foarte diferite din punctul de vedere al uh, produselor acoperite și din punctul de vedere al condițiilor impuse. Deci, punerea în aplicare are un caracter uh, fragmentat și întreprinderile trebuie să obțină autorizații pentru a folosi aceste licențe, însă atâta vreme cât aceste companii nu vor vedea o adevărată plus valoare și procedurile nu vor fi suficient de simple, nu vor, nu, nu-și vor dori să treacă prin procesul de certificare. Până acum, doar 40 de asemenea întreprinderi în Europa s-au certificat, ceea ce este departe, foarte departe de așteptările noastre. Pentru a depăși această problemă, am creat un grup de lucru la care participă și statele membre pentru a permite un schimb de cele mai bune practici și pentru a putea discuta despre armonizarea normelor acest, acestei directive, o listă cu produsele um, care pot fi recunoscute în toate statele membre și posibilitățile de a facem mai atrăgătoare procedura certificării pentru întreprinderi. Sperăm că acest dialog va contribui la crearea unei încredere reciproce între statele membre și că situația se va îmbunătăți în momentul în care vă vom prezenta acest raport în toamna acestui an. În concluzie, considerăm că o piață internă funcțională în domeniul apărării este deosebit de importantă, va trebui să facem mai multe pentru a ajunge la, la această situație la da, mai târziu pe parcursul acestui an, Comisia dorește să adopte un uh, plan de acțiune și eforturile pe care vi le-am descris vor face parte din acest plan de acțiune. Consider însă că avem nevoie mai mult decât aceste măsuri uh, care țin de piața internă. Considerăm că, în mod general, trebuie să promovăm și să stimulăm cooperarea în Europa în domeniul apărării. Vă mulțumesc! Uh, Evident. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Da, într-adevăr, împărtășim exact aceleași obiective. Vă confirm ceea ce știați deja. Ascultându-vă, mă gândeam că, într-adevăr, pe aceste două directive și eventuala evaluare pe care o veți face în ceea ce privește punerea în aplicare, există uh, diferențe, mai ales în ceea ce privește directiva transferului. noastră, considerați că încă mai sunt multe de făcut în materie de aplicare, așa că vom reexamina acest lucru în momentul în care munca dumneavoastră va fi încheiată. Mulțumesc! Și acum am să dau cuvântul experților din primul panel. Doresc să mulțumesc tuturor experților care au, s-au deplasat în această după amiază. Și prima discuție se referă tocmai la directiva referitoare la achizițiile publice în domeniul apărării. Și în acest sens avem doi intervenienți, mai întâi doctorul Martin Tribus, profesor de drept și politică europeană la școala de drept din Birmingham și apoi domnul Tommy Nordberg, care este consilier principal la Ministerul Apărării în Finlanda. Vă propun fiecare să interveniți timp de 8 până la 10 minute. Uh, dacă nu mă așa, aveți și diapozitive, da? Bun, văd că sunt, apar deja pe ecrane. Bun, eventual poate am putea stinge un pic lumina, în așa fel încât să putem vedea diapozitivele. Veți avea cuvântul, vă rog. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Domnule președinte, domnilor și domnilor, înainte de a începe, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru că m-ați invitat. Cred că sunt singurul om de știință invitat astăzi și întotdeauna pentru un om de știință este o mare plăcere să ia cuvântul în fața Parlamentului European. Înainte să încep prezentarea prin care încerc să văd dacă acest instrument, uh, directiva, privind achizițiile publice în domeniul apărării este una eficace sau nu, nu trebuie să uităm care sunt obiectivele acestei directive. Principalul obiectiv este de a furniza sect- uh, sectorului apărării și securității un instrument adaptat nevoilor lor care să le permită să țină uh, cont de necesitățile interne în interiorul pieței interne. Pentru acest lucru își, uh, își dorește să reducă uh, recurge la articolul 346 din tratat în practică, recurgând la a, uh, directiva anterioară a, 2018 18 din 2014 și să folosească părțile din această directivă în uh, serviciul uh, sectorului apărării, fără a mai invoca articolul 346. Acest lucru se întâmplă în patru uh, posibilități, prin limitări, prin flexibilitate, prin descriere și prin substituire. Limitarea se referă la faptul că un număr suplimentar de, ex, de derogări, de excepții au fost incluse față de anul 2004. Um, asemenea, proiecte între guverne, uh, proiecte la care participă cercetători, deci domeniul de aplicare al acestei uh, directive nu este atât de cuprinzător ca directiva privind sectorul public. Flexibilitatea, pe de altă parte, și acesta este punctul crucial, implică îndepărtarea uh, față de procedurile cele mai competitive, o procedură deschisă înspre proceduri mai puțin competitive negociate. Deci, spre deosebire de directiva privind uh, sectorul public, permite recurgerea liberă la, proce- la procedura uh, negociată cu anunțarea uh, contractului respectiv și permite permite procedura, procedura negociată fără publicarea contractului respectiv în mai multe cazuri decât directiva anterioară. O altă posibilitate de simplificare pentru apărare este uh, substituirea și anume uh, compensările. Nu putem discuta această temă fără să abordăm și acest punct uh, spinos și poate voi exagera uh, puțin, însă doresc să spun foarte franc că compensațiile nu prea pot fi împăcate cu ideea unei piețe interne, uh, concurență, egalitate și așa mai departe. Și funcționarea și impactul lor asupra pieței interne este unul, este unul negativ. Directiva nu se referă în mod direct la, nu rezolvă problema compensațiilor, ci oferă o alternativă, un regim de subcontractare. Și o să mă refer la acest subiect imediat. Ce mai funcționează bine în această directivă și mai am o imagine unde discut posibilitățile de ameliorare. Foarte multe lucruri funcționează bine, directiva este bine formulată, a durat mult timp, aproape șapte ani. Limitarea funcționează bine din multe puncte de vedere și cazuri în care s-ar fi recurs la articolul 346 acum se uh, rezolvă prin uh, derogările prevăzute în mod specific. Um, însă nu este, trebuie să înțelegem că este vorba de excepții. Flexibilitatea, punctul foarte al directivei, uh, recurgerea la procedura negociată cu o notificare publică anterioară este apreciată de părțile interesate. Descrierea, securitatea furnizării și securitatea uh, informației, informației sunt declinate în diferitele etape ale procedurii de achiziții publice și se respectă securitatea informației, mai puțin securitatea furnizării. Revizuirea și căile de atac, două puncte care au fost adăugate în directivă de către Parlamentul European, funcționează bine, chiar dacă din acest punct de vedere nu am decât dovezi anecdotice. Am auzit că unele cazuri au ajuns în fața instanței, însă acest lucru reprezintă și el în sine un, un succes. Um, directiva a fost transpusă, deși cu întârziere, în toate statele membre, este folosită în multe dintre acestea, chiar dacă diferențele sunt mari. Unele state membre folosesc această directivă ca și cum ar fi existat deja de mulți ani, Germania, Regatul Unit și Franța sunt exemple în acest sens. Alte state membre nu au uh, publicat nicio notificare de uh, deschiderea unei, a unui contract public. Poate pentru că pe nimeni nu interesează acest lucru. Ce uh, nu funcționează atât de bine și ce poate fi îmbunătățit? Cred că avem nevoie de unele clarificări și Poate avem nevoie de unele adăugiri, de unele eliminări și de o consistență mai mare acestei directive. Am înțeles că deja Comisia Europeană lucre- lucrează la orientări pentru a clarifica uh, excluderile, un lucru care ar fi foarte, foarte util pentru statele membre, excluderea organizațiilor internaționale, de exemplu. Uh, în ceea ce privește domeniul de aplicare, mă întreb dacă directiva ar avea de, uh, de beneficiat uh, din urma unei uh, anexe precis definite privind domeniul de aplicare. Din punctul de vedere al procedurilor, cum am spus, acestea sunt bine gândite, funcționează foarte bine deși nu înțeleg de ce este nevoie de un uh, dialog competitiv dacă se, per, să, se permite o procedură negociată, fă, uh, negociată fără notificare prealabilă. Într-adevăr, uh, funcționează ca un ghid orientativ, deși multe state care folosesc dialogul competitiv și în alte domenii, nu doar în sectorul apărării, cunosc foarte bine cum poate funcționa acesta și mă gândesc la Regatul Unit și puțin și Franța și la Franța. Deci acest dialog competitiv ar putea fi uh, eliminat pentru că procedura negocierii fără notificarea prealabilă este, uh, este permisă deja o procedură deschisă nu a fost uh, inclusă în această directivă, chiar dacă există domenii unde se recurge la asemenea competiții deschise, când vine vorba de uh, muniție sau de lucrările de uh, întreținere și mă întreb de ce, de ce a fost inclusă și această uh, posibilitate. Un alt punct care se referă la următorul punct, directiva ICT. Siguranța furnizării este o temă majoră în această directivă. Și dacă cumpărătorul este un minister al apărării dintr-un alt stat membru, mă întreb de ce trebuie să obțină o licență. Nici măcar uh, nu putem avea încredere nici măcar în uh, Ministerul Apărării din celelalte state membre. Nu ar fi o idee foarte bună să excludem Ministerele Apărării în totalitate de la orice condiții de a obține uh, uh, licență, Este un lucru posibil deja conform textului direct, uh, directivei actual. Poate nici nu trebuie modificată directiva, pentru că totul depinde de transpunere, modul în care este transpusă această uh, directivă. Și în ceea ce privește compensațiile, normele privind sub, subcontractarea sunt prea complicate, nimeni nu le, nu, nu foarte mulți le folosesc pentru că se tem de ele puțin. Cred că suntem într-o situație prematură. Am crezut că această directivă va fi transpusă deja din anul 2011 și că astăzi am fi văzut cum funcționează în realitate. Cred că trebuie să mai așteptăm puțin timp să vedem cum va fi transpusă directiva și cum va funcționa. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Tribus. A fost pasionant ceea ce ne a spus. Am să fac un rezumat într-o singură frază și anume, apărarea are nevoie de soluții a uh, la carte. Deci, în continuare, directiva aceasta trebuie să fie a la carte în funcție de nevoile sectorului de apărare. Uh, sper că am înțeles bine și, evident, uh, fără să uităm faptul că există și diferențe de transpunere despre care doamna președinte Fotica a, a spus câteva cuvinte adineori. Și acum am să dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Nordberg. Dumneavoastră sunteți de altfel, ca să spun așa, de partea cealaltă a barierei. Sunteți de partea utilizatorului acestei directive, sunteți de partea clienților acestei directive. Și Având în vedere că sunteți într-o anumită țară, vă confruntați și cu chestiunile practice de aplicare ale acestei directive. Aveți cuvântul. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a veni și de a lua cuvântul în fața comisiei dumneavoastră și să vă mulțumesc și pentru posibilitatea acordată de a vă prezenta punctul nostru de vedere din partea unui stat membru mai mic. Uh, I will use the opportunity... Am să Profit de ocazie pentru a vă spune câteva cuvinte despre Finlanda și sistemul nostru de apărare, în așa fel încât să aveți o idee a contextului din care venim noi ca și țară, ca și cumpărător în uh, acea, pe această piață a apărării în Europa. Noi suntem o țară, din punct de vedere militar, nealiniat, ne, nealiată. Avem o graniță destul de mare cu uh, Rusia, avem un sistem de mobilizare general și toți uh, băieții uh, fac uh, serviciul militar, iar sistemul nostru acordă o importanță deosebită aprovizionării în domeniul uh, securității, având în vedere situația noastră geografică, având în vedere faptul, sistemul nostru politic, faptul că suntem o țară nealiată și având în vedere sistemul nostru de comunicări. Bugetul nostru reprezintă 2,5 miliarde de euro pe an uh, și îl investim cam în jur de 600 de milioane de euro în uh, echipament. Bun, aici v-am dat cifrele în euro, dar e echivalentul în euro. Evident că piața noastră este dominată de IMM-uri din punct de vedere industrial și ceea ce este important din punctul nostru de vedere este că această industrie națională este o parte integrantă a întregului nostru sistem de apărare național. Există și export, în jur de 40 până la 60% din produsele uh, ce sunt realizate la noi. Și având în vedere că piața noastră nu este una masivă, piața noastră de desfacere, ei bine, această industrie exportă și către exterior. Piața europeană de apărare, din punctul nostru de vedere și ca urmare a unei experiențe de 5 ani pe care am avut-o în momentul de față uh, cu această directivă, este următoarea. În continuare există o preferință națională de cumpărare foarte puternică și cifrele primite din evaluarea Comisiei demonstrează acest lucru. Lanțul de aprovizionare în continuare este format la nivel național în continuare există o lipsă de cooperare la nivel transnațional, iar ținta noastră, ca și țară mai mică a Uniunii Europene, uh, și având în vedere că suntem în rândul țărilor cumpărătoare, având în vedere faptul că avem o bază industrială limitată, e bine, atunci nu putem cumpăra toate sistemele de care avem nevoie în intern. Trebuie să cumpărăm și pe piața europeană, în țări terțe eventual, tocmai pentru a uh, completa sistemul nostru. Ceea ce ne dorim, înainte de toate, este să avem un echipament care să, potri- să fie potrivit cu nevoile noastre. Echipamentul acesta, pentru forțele noastre uh, militare, să fie în măsură să fie folosit atât intern, atât pe liniile noastre interne de apărare, dar și uh, la, în cazul în care facem misiuni în străinătate. Noi, ca și cumpărător, Ceea ce ne dorim, evident ne dorim o, un raport calitate-preț-calitate cât mai bun. Având în vedere că ne confruntăm cu o piață, uh, cu o situație de um, austeritate, e clar că acordăm și mai multă atenție. Guvernul finlandez acordă și mai multă atenție felului în care se organizează aceste cumpărături, aceste achiziții, tocmai pentru a avea raportul cel mai bun de, între preț și calitate și noi ceea ce ne dorim, scopul nostru este să avem o industrie europeană de apărare competitivă peste tot în Europa. Și e, peste tot în Europa e o sintagmă importantă pentru noi, pentru că așa cum v-am spus mai devreme, ă, noi considerăm această industrie a fi nu orice fel de industrie, ci o industrie care are o importanță vitală pentru a ne proteja, pentru a proteja interesele noastre în materie de apărare. De aceea, noi considerăm că noul instrument pe care, instrumente, instrument pe care îl avem, da, sunt necesare. Cu toate acestea, avem nevoie de trăsături distinctive, specifice, care să țină seama de posibilitatea de a introduce anumite modificări în directivă sau de a flexibiliza, de a adapta politicile noastre. Acum, cum anume putem realiza acest lucru? Mai întâi trebuie să vedem ceea ce ne lipsește în momentul de față. Este să înțelegem reciproc problemele cu care se confruntă țările mari și țările mai mici. Există țări mai, care au propria lor industrie, care sunt țări care cumpără echipament și de aceea trebuie să înțelegem nu numai problemele lor, ci să încercăm și să găsim eventuale soluții. Mai mult decât atât, Cred că acest lucru se aplică și Comisiei Europene, care și este un factor interesat și implicat, dar și altor instituții implicate și, evident, și Parlamentul. În al doilea rând, de ce anume avem nevoie din punctul nostru de vedere? Este să creăm acele motivații pentru piață, în așa fel încât să sporim cooperarea transfrontalieră. Când facem acest lucru, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că e vorba de un, o piață foarte specifică. Guvernele sunt clientele pe această piață, sunt clienții pe această piață. Și trebuie să creăm un mediu în care există un stimulent pentru a oferi, deci pentru această industrie să ofere un lanț de desfacere și aprovizionare peste tot în Europa. Trebuie să înlăturăm barierele, obstacolele care există în momentul de față pentru a avea exact acum, în momentul de față, acea cooperare transfrontalieră pe care, de care avem nevoie, atât la nivel de guverne, dar și la nivel de industrie. Avem nevoie de lanțuri de desfacere, de aprovizionare, care să poată cuprinde și țările mari și țările mici, în așa fel încât să avem potențialul de inovație cel mai bun peste tot în Europa în acest sector. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule Norberg! Ați spus că veniți dintr-o țară pe care o considerați a fi mică, dumneavoastră ați spus așa, însă în orice caz ne-ați convins că și într-o țară care poate nu e printre cele mai mari din Uniunea Europeană, apărarea e ceva foarte important. Apărarea e o piață importantă. Ne-ați amintit faptul că erați în continuare într-o logică de integrare la nivel național și cred că suntem cu toții de acord asupra ultimului uh, diapozitiv pe care l-ați arătat și cele trei caracteristici pe care le-ați evocat. E vorba de obiective pe care le împărtășim cu toții. Acum, pe de altă parte, dumneavoastră a spus că e nevoie și de timp și că în fond uh, țara dumneavoastră de s-a lansat în această procedură, dacă am înțeles eu bine. Bun. Cred că a venit momentul acum să dăm cuvântul doamnei Calpels, care era de fapt raportarea noastră la Comisia IMCO pentru textul uh, ce a fost votat în 2015 ca și reacție față de cele spuse de către cei doi intervenienți. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedjék meg Kedves kollégáim és vendégek! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, stimați invitați! Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru aceste prezentări excelente pe acest subiect. pot decât să fiu de acord cu cele spuse de către experți. Toți colegii mei sunt de părere că există, că această piață a părerii este una extrem de specială, de specifică și că abordarea tradițională, în principiu, n-ar trebui să se aplice pe această piață și suntem absolut de acord cu acest fapt și anume că ne dorim de asemenea ca această piață europeană a apărării să fie o piață concurențială. Sunt foarte încântată să observ că această directivă este una de succes în procesul de implementare, deși sunt de acord cu cei care au spus că directiva a reprezentat un pas înainte, într-adevăr, însă mai avem mulți alți pași de făcut în viitor. Piața este în continuare foarte fragmentată. În același timp, suntem conștienți de faptul că această piață nici nu poate fi supra-reglementată. Sunt uh, de acord cu oratorii care au intervenit, tocmai pentru a spune că e nevoie de reguli practice, pragmatice, care să ofere posibilitatea de a alege în achiziții publice. Și uh, procedurile deschise de negociere sunt uh, o cale potrivită. Așa că ne dorim ca actorii implicați să poată să aibă ocazia de a alege uh, nu trebuie să suprareglementăm inutil această piață. În același timp, este necesar ca piața internă să fie fără obstacole și bariere. În orice caz, ar trebui să facem pași importanți în direcția reducerii acestor obstacole. Bun, când e să ne gândim la acest raport, mi-aduc aminte că au fost niște subiecte foarte importante, am avut dezbaterea aprinse și încinse pe aceste aspecte. Domnule profesor Tribus, noastră v-ați referit la acest lucru, însă nu prea în detaliu. Evident, e vorba de compensații. Aceste compensații, de multe ori, sunt un obstacol în implementarea de plină a uh, pieței interne în domeniul apărării. Și, de asemenea, eram de acord, și asta ne-am dorit să existe și pe viitor, în, cu ocazia revizuirii directivei, faptul că, deși Uniunea Europeană este o piață armonizată, așa cum spunea și domnul Nordberg, Există țări mari, țări mici, nu mă refer la Finlanda în special, uh, ci la faptul că există discrepanțe, există diferențe. Politicile sunt potrivite dacă putem avea o politică comună pentru Uniunea Europeană și în același timp să putem avea și politici care să fie uh, ajustate, adaptate nevoilor fiecărui stat membru. Evident, acum trebuie să ne gândim și la sancțiuni, pentru că sancțiunile întotdeauna aduc la rezultate mai bune și asta a fost inclus și în raportul nostru. Noi suntem de părere că, da, putem oferi stimulente, stimulente pozitive pentru a încuraja industriile Vreau să mulțumesc încă o dată celor doi oratori pentru că, într-adevăr, au venit cu idei foarte bune pentru raportul nostru. Mulțumesc foarte mult. Văd că și domnul Andreea Schwab, care este coordonator PPE, uh, ni s-a alăturat în sala. Vreau să știu dacă ai vreo întrebare, vreo reacție. Te rog, Andreea. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că în această dupămasă putem discuta această temă atât de importantă pentru piața internă și aș dori să dau curs invitației dumneavoastră, domnule președinte, de la cuvântul și pentru a spune invitațiilor noștri foarte clar că Parlamentul uh, European și în domeniul industriei apărării uh, percepe o predominanță a intereselor naționale față de uh, importanța pieței interne am adoptat săptămâna trecută directiva privind siguranța infrastructurilor uh, esențiale uh, cibernetice și am avut foarte mult timp, am avut nevoie de foarte mult timp pentru a convinge statele membre că uh, o abordare națională din punctul de vedere al garantării securității acestor infrastructuri cibernetice nu mai poate funcționa Uh, perfect în această epocă digitală. Desigur, este nevoie și de măsuri naționale, însă tot mai mult avem nevoie de o uh, de colaborare uh, între autoritățile naționale și vedem că în domeniul produselor de apărare nu s-a ajuns la o întrepătrundere suficient de, de, de mare. Articolul 346 uh, este, este ocazia pentru a aprofunda colaborarea și nu trebuie să fie și nu trebuie să ducă la situația în care uh, industria apărării să rămână în continuare o chestiune care ține de afacerile interne fie, a fiecărui stat în parte. Mulțumesc. Uh, propun celor doi experți să ia cuvântul un minut fiecare, dacă doresc să reacționeze la unul la prezentarea celuilalt, să zicem așa, și să răspundă um, întrebărilor și afirmațiilor făcute de cei doi colegi. Domnule Tribus, uh, ne puteți spune, doamna Tribus, ne puteți spune câte ceva? Mulțumesc. În ceea ce privește o trăsătură importantă a primei contribuții, este, este vorba despre faptul că, mai degrabă decât sancțiuni, ar trebui să existe stimulente. Directiva merge în direcția sancțiunilor mai degrabă. Și această chestiune nu s-a putut integra încă. Și anume că um, dacă Comisia forțează statele membre să respecte directiva, bine, nu asta este, nu este presiunea care se poate pune, ci presiunea maximă vine din uh, partea instanțelor naționale în momentul în care utilizatorii uh, sunt nemulțumiți de modul în care este aplicată directiva și folosesc căile de atac pentru a forța statele membre să, să plătească despăgubiri sau uh, să ia măsuri asupra um, publicității făcute. Și în al doilea rând, mă bucur că se spune acest lucru. Se pune prea mult accent pe securitatea națională ceea ce este foarte important, bineînțeles, dar că ar folosit argument împotriva pieței interne. Dacă ne dăm seama că, că există această noțiune și uh, în tratate și în directive există posibilitatea de a se face abuz de acest lucru, de să, să dau vina pe securitatea națională când nu e vorba de securitatea națională, dar nu am făcut o achiziție cum publică cum trebuie sau nu vreau să să acord un contract în afară și atunci dau vina pe siguranța publică. Domnule Norbert, dumneavoastră vreți să, spune, să spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă vorbesc despre ce s-a spus cu privire la nevoia de a avea mai multă cooperare pentru apărarea intereselor de securitate națională. Cred că aceste două lucruri nu se exclud reciproc și pot uh, merge mână în mână. Deci, din punct de vedere al guvernului, există uh, întotdeauna domenii specifice care reprezintă domeniul strict național și sunt miezul apărării, diferite poate de la un stat membru altul, dar se vor regăsi întotdeauna. Însă există zone de capabilități, capacități care sunt în afara acestor domenii cheie. Și aici ar trebui să putem face mai să putem coopera mai strâns la nivel interguvernamental, la, între industrii. Să vă dau un exemplu. Acum câțiva ani, Finlanda căuta anumite tipuri de, lupt, de tancuri de luptă. Doream să le sporim capacitățile aveam opțiunea de a ne um, upgrada flota actuală sau să cumpărăm de pe piață noi tancuri sau a treia opțiune de a, a fost de a cumpăra de la un alt guvern echipament în exces, pe care aveau ei în exces. Aceasta a fost până la urmă oferta cea mai profitabilă. Noi am primit uh, echipamentul de care aveam nevoie și guvernul care avea un excedent a putut să-l vândă și a primit niște bani această tranzacție a fost făcută în afara sferei de aplicare a directivei. Pentru că sfera interguvernamentală nu intră în uh, sfera de aplicare. Acesta este un exemplu de cooperare un exemplu specific. Un exemplu de cooperare între state membre care prezintă un aspect important. Deci, cum spuneam, da, vor exista întotdeauna interese de securitate cruciale, dar în afară de zona aceasta centrală cheie există posibilități de cooperare și există posibilități de a îmbunătăți modul de funcționare al pieții. Mulțumesc! Mulțumesc că e chiar amuzant ce spuneți și e foarte interesant, bineînțeles, fiindcă acum câteva ore vorbeam despre economia circulară și economia partajată și dumneavoastră vorbiți de excedent ca un bine bun gestionat și o bună gestionare de optimizare economică a produselor cumpărate. E foarte interesantă această abordare și ne dăm seama că și în acest subiect discutăm despre economia de partajare. Da, ați vorbit despre sancțiuni, pe bună dreptate, nu numai de sancțiuni ale comisiei, fiindcă comisia poate să decide sancțiunile, dar mai greu le aplică. Iar instanțele, în ceea ce privește achizițiile publice, știm că una dintre uh, trăsăturile sancțiunilor um, impuse de instanță pot um, viza și, um, și uh, decidenții, cei care au decis în ceea ce privește achizițiile publice. Și uh, aceștia pot să ia decizii greșite. Și ar fi, ar fi păcat să se ia decizii greșite în ceea ce privește această chestiune importantă. Aveți dreptate că aici trebuie mai multă atenție. Trecem acum la următoarea rundă de întrebări în ceea ce privește directiva transferurilor. Avem și aici eh, doi experți. Începem cu domnul Thierry Carli În cadrul Secretariatului General de Apărare și, uh, deci, ministrul de resort și apoi domnul Spencer Silvers, șef al politicii de control și de exporturi, de control al exporturilor de la Rolls-Royce. Dau acum cuvântul primului nostru invitat. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fac un prim bilanț din partea Franței în ceea ce modul în care aplicăm directiva transferurilor intracomunitare și modul în care colaborăm cu celelalte state membre și cu Comisie, așa cum s-a spus, pentru a vedea cum putem utiliza mai bine instrumentele pe care le oferă această directivă și cum putem să o aplicăm din ce în ce mai bine și să avem o armonizare din ce în ce mai bună la nivelul statelor membre. Încă de la început, uh, în Franța, am fost de părere că această directivă reprezintă piesa cheie, piesa de rezistență, care poate duce la o mai bună uh, consolidare a industriei europene de apărare, făcând-o mai competitivă, fiindcă este vorba de înlesnirea transferelor, transferurilor în Uniunea Europeană, optimizându-se lanțul uh, de aprovizionare, care devin din ce în ce mai mult transnaționali. Deci pentru noi și pentru ei se elimină unele piedici care au existat până în 2009 și care afectau industriile cu o povară administrativă și de reglementare ce nu le permitea să se aprovizioneze de la furnizori din alte state europene. Deci era un obstacol uh, grav în ceea ce privește punerea pe picioare a unei baze industriale și tehnologice a apărării europene. Deci, uh, această directivă dorește să îmbunătățească această situație. În Franța am făcut uh, două lucruri. Pe de o parte, am aplicat complet această directivă în 2012 bineînțeles, a trebuit să o transpunem în legislația națională și am uh, profitat în același timp de această ocazie pentru a reforma sistemul de control al exporturilor de arme la nivel național. Nu eram obligați să facem acest lucru în același timp, dar mi s-a părut um, oportun și uh, puteam să facem așa fel încât cele două să convergă și am aprofundat, am uh, reformat în profunzime sistemul nostru până înainte aveam pentru um, material de război un sistem de, um, de agrare prealabil, de acord prealabil și apoi de certificare și apoi am introdus un sistem de licență unică ce permite industriei să aibă o procedură de autorizare simplificată administrativ. În același timp, am publicat mai multe licențe generale și 10 companii din industrie s-au certific- au primit certificatul dintre cele 48, așa cum a reamintit Comisia. Această certificare reprezintă dispozitivul care permite unei, unui, uh, unei companii să se aprovizioneze fără să ceară licență de fiecare dată, deci pe baza unei licențe generale. Și asta pentru o serie de echipament uh, pe lângă un um, subcontractant care nu trebuie să facă decât să se înregistreze uh, în țările acolo unde sunt și apoi pot exporta fără niciun fel de uh, constrângere către o întreprindere certificată. S-a spus deja, dar ce am constatat noi după o primă perioadă de punere în aplicare este că există un contrast în acest bilanț. Cu toții suntem răspunzători la nivelul statelor membre și știm prea bine acest lucru. Și anume că concluzia pe care le putem trage este că directiva ne dă toate instrumentele de care avem nevoie. E vorba de, de unelte foarte bune, dar care nu sunt utilizate suficient, fiindcă nu sunt armonizate încă statele membre suficient. Acest lucru se explică prin faptul că statele, că nu toate statele membre au reușit să pună în aplicare directiva la fel de repede și nu au putut să o transpună la nivel național la fel de repede, deci așa se explică acest lucru. Deci vorbeam despre ridicarea barierelor înainte și acum noi suntem la jumătatea drumului, trebuie spus. Ce am încercat să facem este să să ne ocupăm de acordul cadru Uh, între Franța, Germania, Marea Britanie, Spania și Suedia, într-o primă fază, pentru, am, pentru a face niște propuneri asupra cărora ne-am ocupat în continuare alături de Comisie și celelalte 22 de state membre. Iar această metodă funcționează bine. Am uh, făcut asta într-o primă etapă, în ianuarie 2015, așa cum a spus mai devreme Comisia. Unul dintre primele lucruri este că E vorba de consolidarea folosirii licențelor generale, armonizându-le conținutul la nivelul statelor membre, între statele membre. Deci am făcut propunere aici uh, în ceea ce privește două licențe generale, una pentru forțele armate ale celor 28 de state membre ale Uniunii Europene și alta pentru întreprinderile certificate, fiindcă am văzut că această, acest aspect reprezintă unul dintre instrumentele cele mai importante ale directivei. Apoi uh, am văzut că trebuia să facem în continuare schimb cu statele membre pentru a spori transparența și încrederea, pentru a ne armoniza listele și pentru ca uh, uneltele directivei să, cum ar fi licențele generale și certificarea, să fie mai atrăgătoare. Încă un element, îmi cer scuze dacă acesta este mai tehnic, este vorba de, și uh, cred că um, celălalt vorbitor va reveni asupra acestui lucru, Industria are nevoie de o metodă care să poată clasifica bunurile militare. Dacă, dacă eu fabric un echipament ca companie, trebuie să-mi dau seama dacă acesta este conceput pentru uz militar sau și Statele Unite lucrează în acest sens. Deci ni s-a părut uh, important să regisem progres în ceea ce privește specially designed for, for military use. Deci, din ianuarie 2015 apoi am dus mai departe această analiză cu Comisia și cele 22 de state membre. Comisia a făcut uh, o treabă extrem de importantă și a reușit să, să ghideze această analiză. A organizat 9 ateliere din ianuarie 2005, uh, lucruri pe care o felicităm. Și asta ne-a permis, într-o primă fază, lucru important care nu exista acum un an și ne-a permis să armonizăm o listă de materiale comune celor 28 de state membre și acesta era un lucru care ne lipsea a licențelor generale pentru forțele armate, deci forțele armate și întreprinderile certificate, aceste două licențe generale, un lucru foarte important. Un al doilea aspect uh, unde mai e de lucru și statele uh, membre au făcut uh, o propunere asupra cărora, căreia lucrăm cu cele 20 de membre și Comisia, și anume comisiile de reexportare în afara, Uniunii, în afara Uniunii Europene, fiindcă nu este suficient să armonizeze și să înlesnească circulația bunurilor în Uniunea Europeană, după aceea trebuie ca aceste bunuri să poată fi exportate în țări terțe. Și aici există diferențe în ceea ce privește uh, practica uh, unor tactica de la un stat membru la altul. Și de asta ne ocupăm acum, alături de Comisie și statele membre. Și odată ce am pus această bază a listei echipamentelor comune pentru întreprindere certificate și pentru forțele armate, acum încercăm să armonizăm condițiile de reexportare și noi am avut ideea acestei unei liste albe, țări de încredere în, din afara Uniunii Europene, către care se puteau face exporturi ale acestor bunuri care sunt acoperite de licența generală. Și încă un aspect, uh, acela de a continua să ne ocupăm de special design for military use, de a face o metodologie care să fie să poată fi aplicată de către companiile din industrie și aici avem schimburi foarte interesante cu Statele Unite care, eh, și, eh, care în propria lor reformă de control a exporturilor fac un lucru asemănător. Și eh, haideți să spunem foarte clar că încercările de reformare a sistemului din SUA încearcă în același timp să îmbunătățească competitivitatea industriei. Și ultima dimensiune de care ne ocupăm este îmbunătățirea atractivității certificării față de, în rândul um, companiilor, întreprinderilor, care consideră prea adesea, așa cum a spus Comisia, că acest proces de certificare este prea costisitor, prea lung și prea împovărător din punct de vedere administrativ și cu prea puține uh, beneficii și avantaje și aici trebuie să găsim o soluție. Conchid spunându-vă că um, vă dați seama și vedeți foarte bine că noi considerăm că uneltele aduse de această directivă sunt foarte bune pentru a ridica bariere din, din uh, calea supply chain uh, europene, lanțului de, pro- de aprovizionare, și mai lipsește acum o armonizare de plină între statele membre și, o, și cea mai bună utilizare pe care o putem da acestor instrumente. Deci, ați văzut că s-au făcut de 2 ani progrese importante la nivel european dar mai e cale lungă de bătut, însă considerăm că odată ce vom face aceste demersuri, vom putea beneficia de toate avantajele acestei directive. Și noi considerăm că Consiliul de Apărare Europeană din iunie 2016 este demersul Comisiei de a elabora un plan de acțiune de apărare europeană care ne va permite să tragem toate avantajele pe care le aduce această directivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă, aș vrea să spun că următorul orator va răspunde poate la ce ați numit dumneavoastră un, o recep, un caracter receptiv uh, mediu al întreprinderilor, poate că reacția nu este aceeași și dau acum cuvântul domnului Spencer Silvers. Thank you and good afternoon. Mulțumesc, bună ziua. Eu uh, reprezint uh, Asociația uh, Aerospațială și Militară Aș dori să discutăm despre punerea în aplicare, părți, punct, părți slabe și uh, punctele unde e loc de mai bine. Primul rând, de ceea ce este punerea în aplicare. Cred că se poate spune că s-a, progresul care s-a înregistrat a fost lent, din mai multe motive. Înainte de această directivă, statele membre consider, evaluau transferurile individual și uh, acordau licențe pentru transferuri individuale, nu foloseau alte licențe globale sau generale care permit mai multe transferuri sub aceeași licență și foloseau același proces de fiecare dată când era necesar. Iată de ce a durat uh, ceva timp până s-au obișnuit să folosească licențele globale și generale și le folosesc uh, fără probleme. Um, faptul că neînțelegerea directivei la nivelul industriei nu a permis să se profite de toate avantajele. Majoritatea statelor membre a publicat legislație, dar nu s-au publicat uh, suficiente orientări și nu s-a început un dialog cu industria. Sistemul companiilor certificate este elementul cel mai inovator al uh, directivei, fără îndoială, și a fost o măsură de consolidare a încrederii, așa a fost introdusă fiindcă statele membre care foloseau prevederile de reexportare și condițiile de transfer doreau să obțină garanții că compania care primește produse de la ei în conformitate cu licența generală, are un uh, sistem care permite să, să respecte asemenea prevederi. Înainte de directivă, foarte puține state membre evaluau programul de conformitate al companiilor care reprezenta baza de evaluare pentru uh, statutul de companie certificată. Multe state membre, deci, au trebuit să pună la punct uh, proceduri de evaluare și să le folosească, lucru care a durat ceva timp. Și până la urmă, tot aici considerăm că o principală piedică uh, până acum această directivă reprezintă lipsa de vizibilitate în ceea ce privește licențele generale de transfer care sunt uh, disponibile în alte state membre introducerea uh, a unei secțiuni în baza de date a Comisiei în acest sens a fost un pas înainte, dar nu este suficientă dacă statele membre nu oferă suficiente informații în ceea ce privește licențele pe care le acordă ele. Licențele acordate Uh, variază foarte mult în ceea ce privește sfera de acoperire și condițiile de folosire, ceea ce reprezintă o constrângere în ceea ce privește um, folosirea uh, um, acestei, acestui sistem. Aceștia este punctele slabe. Vreau să subliniez aici mai multe uh, domenii. În primul rând, uh, modul în care transferurile în Uniunii Europene sunt administrate este foarte important. Din perspectiva industriei, trebuie să, să privim uh, dincolo de granițe și să vedem care este impactul regimului de transferuri la nivel internațional mai larg. Iată de ce sistemul de control al transferurilor trebuie să fie, să fie avut în vedere împreună cu sistemul de control al exporturilor și uh, asta pentru principalii noștri parteneri comerciali. Iată de ce considerăm că un stat membru ar trebui să colaboreze strâns, statele membre ar trebui să colaboreze strâns cu Comisia și Parlamentul pentru a se asigura că în domeniile lor de competențe ă, trebuie să facă referire la directive și la sistemul de control a transferurilor care să ofere un sistem puternic care să ține cont de obligațiile și angajamentele internaționale și care poate fi și gestionat în mod inteligent, ținându-se cont de eficiență și de risc în cazul acestui proces. În al doilea rând, ne îngrijorează faptul că unele state membre pun prea mult accent pe pe restricțiile la exporturi, pe impunerea acestor restricții În al treilea rând, procesul de certificare a fost o povară asupra autorităților și asupra companiilor care a trebuit să evalueze dacă o companie se ridică la standardul necesar. Există și sentimentul că procesul de evaluare este atât de, nu este atât de riguros în toate statele membre și diferă rigurozitatea și nu există stimulente pentru ca um, stat, un stat membru, să, o companie să um, solicite o licență generalizată dacă nu este sigură că există un sistem de valoare în statul membru unde livrează bunurile. Dacă uh, incapacitatea de a obține această licență globală nu, este, nu îngreunează procesul, atunci companiile nu au de ce să se gândească la posibilitatea de a obține această certificare și, nu în ultimul rând, companiile, mai ales cele care au filiale în mai multe state membre, uneori as, asistă la interpretări diferite în ceea ce privește definiția transferului sau definiția licenței de transfer sau licenței de export. Și asta din cauza că nu există consens în ceea ce, prive, în ceea ce privește uh, definiția specially designed for military use, uh, deci special pentru uz militar. În ceea ce privește dezvolt, evoluțiile, mă scuzați, pozitive, directiva, bineînțeles, a făcut statele membre să se să nu mai uh, depindă de licențele individuale sau autorizeze transferurile, pentru a autoriza transferurile în Uniunea Europeană. Și sistemul de licențe generalizată și globală reduce, reduce povara administrativă și permite, deci, redistribuirea resurselor. Introducerea acestor sisteme le permite statelor membre să se gândească individual sau la nivel colectiv în ceea ce privește elementele sensibile la nivel militar și ce înseamnă acestea, precum uh, și cum ar trebui să fie gestionat acest sistem de licențe și care sunt condițiile care ar trebui să fie aferente fiecare tip de transfer. Iar acest sistem de certificare a adus în prim plan um, importanța de a respecta uh, de a respecta standardele de câte industrie, de câte industrie și cum efect, afectează situația acest lucru. Și doar printr-un dialog eficient, un parteneriat eficient cu industria, guvernele se pot asigura că controlele sunt aplicate și înțelese cum trebuie. Și nu, în ultimul rând aș dori să vă vorbesc despre îmbunătățirile care putea fi aduse. În primul rând, in, industria consideră că transferurile europene nu ar trebui să facă obiectul prevederilor de Uh, licențe care sunt mai puțin favorabile decât cele din, din SUA pentru exportul acelorași bunuri în Uniunea Europeană. Mai mult, Comisia și statele membre trebuie să se asigure că industria europeană nu este dezavantajată de către evoluțiile din uh, procesul de reformă a exporturilor uh, și a controlului exportului. Și am vrea să existe și o interpretare comună, o definiție comună a termenului specially design, care se referă la mai multe elemente de pe lista um, elementelor uh, controlate. Și în reforma din SUA se pune la punct o definiție proprie care a adus care a adus uh, ca multe părți și elemente să nu mai fie considerate special design și deci nu mai, pentru ele nu mai e nevoie de licență. Dar, dar pentru aceste elemente în continuare este nevoie de licență pentru a se face transfer dintr-un stat membru în altul. Lipsa de armonizare la nivelul interpretării definițiilor uh, îngreunează situația autorităților europene. Iată de ce statele membre ar trebui să cadă de acord asupra unei interpretări comune a acestui termen la, în, în contextul internațional. Este uh, vorba de sistemul de licențe general controlat și dacă nu se poate acest lucru, atunci există o definiție comună care să fie compatibilă cel puțin cu definiția americană. Și um, ar trebui să existe o abordare armonizată în acest domeniu care să aibă un format uh, uh, care să permită condiții bune de folosire și părțile și elementele de pe listă trebuie să fie identificate și să beneficieze de circulație liberă în Uniunea Europeană, simplă în Uniunea Europeană, pentru a putea fi folosite în cele din urmă de companii certificate. Și am dorit să nu existe restricții la reexportare pentru, pentru părțile reintegrate sau pe uh, părțile și componentele exportate de companiile certificate. Și am vorbit despre companii certificate. Noi, consider, noi considerăm că um, a, sistemul companiilor certificate în forma sa actuală nu funcționează. Acest sistem are nevoie de o revizuire amplă și ar trebui să să fie înlocuit de solicitări de conformitate internă pentru toate companiile mai simple, nu numai asupra sistemelor integrate așa cum se întâmplă la ora actuală pentru transferul de produse de apărare în cadrul Uniunii Europene. Și spunem acest lucru fiindcă considerăm că companiile de apărare ar trebui să aibă programe de conformitate bine puse la punct care să reflecte complexitatea sau, sau caracterul simplu al operațiunilor lor, dimensiunea și portofoliilor lor de produse. Vă mulțumesc foarte mult! Eh, mulțumesc foarte mult, domnule Silvers. Cred că prezentarea dumneavoastră a fost clară, structurată și solicitările dumneavoastră foarte concrete. Și am înțeles foarte bine că interveniți în numele unui uh, ansamblu de asociații din domeniul uh, industriei de apărare. Dau cuvântul doamnei Belț, care cu siguranță o să uh, se refere la cele spuse de către expert. Căsănăm szépen, căsănăm uh, szépen, elnök úr, és Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și invitațiilor noștri pentru mesajele foarte interesante și clare pe care le-am ascultat cu mare grijă și am luat notă de remarcile și grijile lor. În momentul în care am adoptat această directivă privind transferurile, am dorit să optimizăm lanțul de furnizare să, prin reducerea sarcinii administrative existente în fața acestor uh, transferuri și ne-am dorit să creăm o egalitate de șanse pentru toate statele membre, dincolo de mărimea acestora și situarea lor uh, geografică. Această directivă este un instrument foarte util, însă trebuie să avem și voința de a-l folosi. După cum am uh, auzit, există câteva domenii unde este nevoie de clarificarea uh, modului în care această directivă poate fi folosită mai bine și în alte domenii pot fi operate câteva ameliorări. Aș dori să insist asupra importanței procesului de certificare și a rolului companiilor certificate. Nu din întâmplare, societățile se gând, trebuie să se gândească de două ori înainte de a decide să treacă prin procedura de certificare. Pentru că, după cum am spus, uh, avantajele, beneficiile nu sunt atât de mari încât să compenseze uh, obstacole care trebuie să fie depășite pentru a obține certificarea respectivă. Resursele de finan- financiare de care dispunem sunt uh, reduse datorită crizei financiare și datorită austerității bugetare care probabil va continua. Drept urmare, investițiile în cercetare și dezvoltare și nu uh, ar putea să fie utile nu doar în uh, sectorul apărării, ci și în viața de zi cu zi. Pentru a ajunge la aceste investiții, după cum s-a spus, trebuie să clarificăm anumite puncte. Produsele delicate sau uh, cele care nu ridică niciun fel de problemă trebuie să fie diferențiate foarte bine. În calitate de membră în Parlamentul European, trebuie să spun că mi-aș fi dorit ca toate cele 28 de state membre să pună în aplicare această directivă. Din păcate există în continuare diferențe foarte mari din punctul de vedere al transpunerii acestei directive și um, încercând să rezolvăm toate aceste probleme, trebuie să ne concentrăm asupra unui, unei chestiuni. Industria de apărare europeană nu trebuie să ajungă um, să nu mai poată concura cu industria de apărare americană, de exemplu. Unul din vorbitori s-a referit la definiții și asta ține de competențele noastre de a găsi și a propune uh, definițiile și normele adecvate. Aș dori să mulțumesc din nou invitațiilor uh, mei, voi profita de inter- intervențiile lor în redactarea următorului meu raport. Vă mulțumesc, domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, nu pot străluci cu expertiza, cu expertiza similară a invitațiilor noștri, însă aș avea și eu o întrebare, pentru că, pe bună dreptate, reprezentantul Finlandei ne-a tras atenția asupra faptului că nu putem spune atât de simplu că uh, predominanța intereselor naționale duce la subminarea pieței uh, interne. Însă, ultima prezentare a reprezentantului ASD ne-a demonstrat foarte clar că ne confruntăm cu piedici naționale în acest domeniu care nu se Uh, explică prin, uh, în, în mod ex, exclusiv cu intenții politice, ci prin uh, tradițiile existente în anumite state membre care aduc cu sine câteva piedici, greu, greutăți. Um, știu cât de dificilă este dezbaterea în Germania când vine vorba de exportul de armament, ceea ce îngreunează situația unor societăți germane, chiar dacă uh, ele participă pe, la, la piața internă și um, chiar dacă societățile franceze și-ar dori să importe mai multe piese din uh, Germania, acest lucru este dificil uh, pentru că în Germania trebuie discutat despre exportul fiecarei piese în parte. Tocmai uh, de aceea aș dori să întreb ultimul uh, invitat care a luat cuvântul ce anume ar trebui să facă politica europeană pentru a ajunge în situația în care a, să putem obține efectele de sinergie pe care ni le dorim pentru industria de apărare europeană. Uh, Mulțumesc! Am să dau din nou cuvântul celor doi experți din nou pentru că au fost adresate niște întrebări specifice și aș profita de ocazie să adaug și eu o întrebare. Pentru că văd că e, domnul Silvers ceruse o interpretare unică a conceptului special uh, conceput pentru utilizare medicală și uh, domnul Carlier de asemenea a vorbit despre acest lucru despre faptul că Franța a înregistrat progrese în acest sens. Oare uh, sintagma aceasta uh, special conceput pentru utilizare uh, militară e ceva, după părerea dumneavoastră, care să fie compatibil și cu cerințele um, echivalente din alte state membre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, pentru a reveni asupra diferitelor puncte, eu cred că în ceea ce privește felul în care se aplică directiva, și anume că instrumentele există, însă nu sunt utilizate în mod armonizat de către statele membre și împărtășim această constatare. Evident, noi încercăm să lucrăm tocmai pentru a înregistra progres în acest sens și pentru a putea defini liste comune de echipamente, liste de țări către care putem face export. Uh, deci uh, asta ne-a permis să am, am putut să facem acest lucru tocmai pentru că există aceste instrumente în directivă. Atâta vreme cât nu avem liste comune, bun, poți să ai toate instrumentele, însă nu vei găsi nicio aplicație concretă. Deci, eu cred că asta am încercat să facem de 2 ani de zile încoace și cred că am înregistrat progrese însemnate pe această cale. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la obstacolele pe care trebuie să le depășim tocmai pentru a materializa o piață europeană a armamentului. în domeniul consolidării industriale, aplicarea instrumentelor legate de licențele de export uh, e ceva viabil, pentru că există exemple de consolidare a grupurilor industriale. Spre exemplu, foarte recent, între Franța și Germania, operațiunea Kant, Nexter și Crossmafai a existat un sprijin puternic din partea celor două state, Franța și Germania, pentru a avea această consolidare industrială și pentru a vedea cum anume acest lucru poate fi transpus într-o aplicare concretă a politicilor în materie de apărare. Un alt exemplu reprezintă consolidarea industriei rachetelor între Franța și Regatul Unit, uh, operațiunea One MBDA, și uh, aici am conlucrat cu colegii noștri din Regatul Unit pentru a defini licențe armonizate de echipament comun deci spun eu că e doar un singur caz, un simplu caz de uh, aplicare a instrumentelor ce sunt cuprinse în directivă. S-a vorbit de licențe individuale, s-a vorbit de licențe generale, dar există și ceea ce numim noi licențele globale, care de asemenea sunt un instrument foarte utilizat în Ger uh, Germania și care ne permite să definim o serie întreagă de bunuri ce pot și produse ce pot fi exportate sau Uh, cu care se, face, se poate face schimb în cazul unei cooperări între mai multe state membre sau în cazul unei consolidări industriale între diferiți actori industriale europeni. Iată un instrument pe care nu trebuie să-l uităm. Acum, în ceea ce privește ultima întrebare referitoare la specially designed, e adevărat, uh, alea pe care ați evocat-o dumneavoastră, domnule președinte, și anume ceea ce facem noi, este să obținem un concept european armonizat de specially designed. Și asta e pe baza unei inițiative din partea colegilor noștri din Germania, din partea LOI. Astfel am început să lucrăm pe o metodă, o metodă care să poată fi utilizată în mod simplu de către uh, uh industrie. E adevărat că e destul de asemănător cu conceptul care există în SUA, pentru a mă referi la ceea ce spunea domnul Silver adineauri. Eu cred că în principiu n-ar fi dificultăți pentru a avea discuții Uh, așa cum s-a întâmplat uh, la Vasnar, să discuții cu SUA pentru a vedea cum putem aplica pe de o parte un concept uh, european și pe de altă parte un concept european. Observăm la nivelul nostru, din primele comparații efectuate, că Utilizarea va fi destul de asemănătoare, însă nu avem exact, exact la fel aceeași listă de material militar. Ar putea să existe câteva diferențe Uh, între cele două concepte, european și american, însă vreau să le asigur pe domnul Silvers. Ideea este să avem ceva operativ, ceva simplu de utilizat de către industria europeană. Mulțumesc! Thank you. I, I don't think there Mulțumesc foarte mult. Between any of us here on on where we think we've started from. Cred că nu există diferențe foarte mari între pozițiile noastre, punctele de la care plecăm și unde dorim să ajungem. Și dacă îmi permiteți, o să încep de la această problemă a evaluării obstacolelor. Este foarte clar, așa cum a spus și colegul meu din Franța, dacă analizăm consolidarea industriei din Europa și începem să divizăm, să împărțim între diferitele sectoare unități ale unei companii, atunci trebuie să avem nevoie să dispunem de vectorii de licențiere care să permită desfășurarea cooperării fără niciun fel de problemă. Pentru ca o companie să funcționeze în mai multe state membre ca și cum ar funcționa într-un stat membru. Deci există obstacole în uh, fața consolidării pe care nu le prevăzușesc de la bun început. Deci sunt sigur că dacă vom uh, uh, analiza îndeaproape asemenea cazuri și cunosc cazul uh, MBDA, cooperării între Regatul Unit și Franța. Mă bucur să aud aceste opinii privind uh, specially designed, conceperea specială. Și mă bucur să aud că se va colucra cu statele membre pentru a vedea cum uh, poate fi îmbunătățită cooperarea vis-a-vis -vis de produsele uh, sensibile și mai puțin sensibile. În ceea ce privește procesul de certificare, dacă îmi permite să revin la acest punct, va fi foarte interesant să vedem cum se vor desfășura discuțiile și sper că soluția propusă um, va satisface pe toată lumea. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je suis heureux de constater qu'effectivement. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să constat faptul că există un dialog fructuos între diferiții parteneri și la, capătul, la capetele acestui lanț uh, de aprovizionare la nivel european. Iată că ajungem la cea de-a treia etapă a acestei audieri referitor la apărare și am să dau acum cuvântul unei persoane care ține foarte mult la dimensiunea europeană a lucrurilor, pentru că doamna Iar, Tarja Iacola Uh, lucrează la Agenția Europeană de Apărare, este director adjunct la uh, Unitatea Strategică pentru uh, Politici Europene și întrebarea pe care eu o adresăm și la care am vrea să ne răspundă este următoarea. Să, și poate că ar fi chiar o sinteză a intervențiilor precedente. Și anume, care este impactul reglementării pieței interne asupra capacităților de apărare. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Chair, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să iau cuvântul în fața Comisiei uh, IMCO și în Parlamentul European astăzi. Aș dori să vă aduc aminte de un lucru evident. De ce avem nevoie uh, de o piață mai transparentă și mai deschisă echipamentului militar în Europa. Știți că um, avem nevoie de o bază industrială competitivă și o, aceasta nu va exista dacă piața internă nu va funcționa bine. Această piață are mai multe dimensiuni și aș dori să menționez doar trei dintre acestea. În primul rând, dimensiunea juridică și anume cele două directive care reglementează piața internă și acestea sunt subiectul dezbaterii de astăzi. Apoi există și dimensiunea politică acestei piețe interne a apărării. Trebuie să recunoaștem că echipamentul de apărare are și implicații politice și strategice pentru statele mem- uh, membre. În plus, securitatea furnizării și securitatea informațiilor sunt cruciale în acest context. Deci achizițiile publice în domeniul apărării sunt importante nu pentru uh, echipamentul achiziționat, și uh, de la cine este achiziționat acest uh, echipament. Apoi există uh, dimensiunea de, de reglementare. Acest echipament asigură securitatea cetățenilor uh, europeni. Este un aspect de care trebuie să ținem uh, cont în, în uh, discuția noastră. Uh, eu aș, ar trebui să vorbesc despre impactul uh, regulilor de pe piața internă asupra capacităților de apărare. Folosirea reală a, a celor două directive. Și aș dori să spun un lucru evident. Este responsabilitatea Comisiei de a garanta uh, o transpunere și o respectare completă a acestor uh, directive. După cum am auzit, există uh, se lucrează la rapoarte relevante din acest punct de vedere și urmează să fie prezentate Parlamentului European în anul 2016 și agenția noastră va monitoriza îndeaproape rezultatele acestor rapoarte și aș dori să mă concentrez asupra câtorva puncte pe care le-am discutat cu statele membre din punctul de vedere al directivei uh, referitoare la achizițiile în domeniul apărării. Discuțiile pe care le-am purtat cu experții au relevat câteva aspecte. În primul rând, Numărul uh, achizițiilor uh, guvernate de această uh, directivă, numărul redus al acestor achiziții publice, a fost bine să aud din partea Comisiei că se înregistrează progrese din acest punct de vedere și, desigur, trebuie, avem nevoie de o perspectivă perioadă de timp mai lungă pentru a înțelege cum evoluează uh, transpunerea. În al doilea rând, provocarea reprezentată de anumite norme respective. De exemplu, cele referitoare la subcontractare, se pare că aceste norme nu răspund obiectivului inițial și anume de a facilita accesul transfrontalier în uh, această piață, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Comisia examinează această problemă prin intermediul grupului de consiliere din cadrul uh, Comisiei, uh, grup în care ne avem calitatea de observatori. În al treilea rând, uh, contractele transfrontaliere acoperite de această directivă. Din acest punct de vedere, avem nevoie de o analiză mai detaliată pentru a înțelege motivele subiacente și din acest punct de vedere așteptăm și noi cu mare nerăbdare raportul Comisiei în al patrulea rând, așa cum uh, s-a spus deja, este poate puțin prematur să și am trage concluzii pripită, pentru că, în general, o directivă are nevoie de 5 până la 10 ani pentru a fi pusă în aplicare în totalitate. Și în acest context, uh, Agenția Europeană pentru Apărare a efectuat o evaluare Uh, proprie în ceea ce privește um, punerea în aplicare acestor, direct, uh, acestor directive. Rezultatul principal al acestei uh, evaluări preliminare, discutat cu, și împărtășit statelor membre, membre, este că nu există un obstacol direct cauzat de aceste directive. Lipsa de colaborare dintre statele membre se explică printr-o serie de motive, însă nu în mod direct prin această directivă. Care este perspectiva viitoare? După cum am spus deja, obiectivul cheie al acestor uh, directive este să furnizeze echipamente de apărare care să contribuie la garantarea siguranței Europei și securității cetățenilor. Deci ținând seama de noile provocări din domeniul securității, ținând seama de ultimele evenimente tragice din Bruxelles și din Paris, poate trebuie să reflectăm dacă directivele adop- directiva adoptată în 2009 într-un alt context de securitate este suficient de uh, flexibilă pentru a răspunde provocărilor din uh, zilele noastre, când trăim într-o lume în mișcare continuă. În plus, alte piese, uh, alte um, norme legislative ar putea să fie luate ca exemplu pentru a îmbunătăți eficacitatea achizițiilor publice în domeniul apărării. Și aș dori să mă refer la un alt uh, element, directiva ICT, punerea în aplicare națională a directivei ICT, în majoritatea cazurilor nu ține de competențele uh, ministerilor de resort de apărare care sunt implicate în Agenția Europeană pentru uh, Apărare. Cu toate acestea, avem și noi un rol de jucat în acest domeniu. Există o legătură foarte clară între uh, siguranța furnizării și directiva TIC, cooperarea cooperării industriale și a competitivității vor avea un impact major asupra securității furnizării de echipament de apărare în, EU, în Europa. Uh, și va permite o mai bună întrepătrundere între cele două directive. Datorită rolului nostru în consolidarea furnizării de, de echipamente de apărare pe plan european, agenția noastră s-a implicat în discuții și cu Comisia Europeană. Activitatea Comisiei și rezultatele la care concluziile la care a ajuns Comisia au fost deja prezentate astăzi deci nu cred că trebuie să mai dau ceva sau să le repet. Este clar că există diferențe între statele membre din punctul de vedere al uh, punerii în aplicare a directivei TIC. Nu s-a ajuns la uh, folosirea la maximă a potențialului acesteia și licențele de transfer nu sunt suficient de mult uh, folosite. Acțiunile în desfășurare ale Comisiei pentru a asigura respectarea acestei directive uh, ne vor fi și nouă utile pentru a înțelege această situație. Agenția noastră uh, privește cu foarte buni procedura de consultare demarată de Comisie cu statele membre care își dorește să promoveze o uh, punere în aplicare mai armonizată acestei directive, mai ales din punctul de vedere al uh, licențelor de transfer uh, armonizate. Următoarea piatră de hotar este reprezentată de raportul de implementare pregătit de Comisia Europeană. Agenția Europeană de, pentru Apărare este dispusă să sprijine atât Comisia cât și statele membre în aceste domenii, respectând, desigur, competențele statelor membre și ale Comisiei Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă ați fost chiar așa de concis. Ați vorbit repede în orice caz. Am înțeles cu toții mesajul dumneavoastră. Vreau să îi propun doamnei Galpet să vă răspundă și eventual în același timp să și tragă niște concluzii generale pentru că ajungem la finalul audierii noastre, uh, niște concluzii generale pentru toate observațiile din această după amiază. Köszönöm szépen. Um, încă o dată, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ultimei experte care a intervenit. Într-adevăr, achizițiile publice în domeniul apărării sunt un domeniu în care noi trebuie să reglementăm în mod foarte clar. E ceva esențial, să venim cu reguli clare. Dar, în același timp, să ne asigurăm că există egalitate de tratament între toți actorii implicați. Înainte de a trage concluziile, aș vrea totuși să pun o întrebare. Directiva aceasta se referă și la măsuri specifice pentru autoritățile de achiziții publice lucru care ne permite să aplicăm regulile chiar și atunci când există o achiziții publice partajate, în comun. Eu cred că este un element important al directivei, pentru că se poate aplica la diferite agenții de apărare. Sunt pe deplin de acord asupra faptului că statele membre ar trebui să depună toate eforturile necesare pentru a utiliza cât mai eficient aceste posibilități și pentru a se folosi de aceste posibilități de cumpărare în comun. Acum, aș vrea să știu, a existat o astfel de, un astfel de caz de uh, cumpărare în comun între diferite agenții sau între diferite guverne. Uh, înainte de a merge mai departe și de a trage concluzii, aș vrea să mi se răspundă la această întrebare. Da, bun, spune domnul președinte, a spus o întrebare, așteptați un răspuns, asta e ceva bine, pentru că eu aș fi sugerat și comisiei să ia încă o dată cuvântul. Știu că doamna Șiman a trebuit să plece pentru că mai avea și alte obligații. Dar aș vrea să știu, eventual mai există cineva din partea comisiei care să poată interveni în numele său? Poate că sunteți în măsură să răspundeți la această ultimă întrebare adresată și de doamna Ga Pe Galț. Galpeț. Thank you very much. Uh, my name is Alvida I am head of unit. Uh, Mulțumesc foarte mult. Eu sunt șef de unitate, tocmai pentru uh, unitatea care se ocupă de achiziții publice la Comisie. Nu avem exemple <coughs> foarte clare, dar avem câteva exemple în care anumite produse au fost cumpărate în comun Uh, de către mai multe state membre. Însă e adevărat că deocamdată uh, sunt exemple foarte reduse. Evaluarea noastră însă totuși nu e terminată. În continuare evaluăm lucrurile, însă observăm că în continuare acest lucru este o problemă mare. Ne-ar trebui câteva exemple foarte clare de utilizare în comun a acestor posibilități. Există în directivă posibilitatea uh, pentru statele membre de a dezvolta împreună anumite produse pentru uh, piața apărării. Și deci uh, asta a existat deja de câțiva ani de zile și știm că au existat astfel de proiecte în care s-au uh, uh, uh, pus în comun eforturile. În a, din acest punct de vedere, directiva e destul de neutră și nu împiedică aceste posibilități de cooperare. Merci beaucoup. Uh, președintele, bun, mulțumesc foarte mult. Aș dori, într-adevăr, să mulțumesc celor cinci experți care au venit din toate colțurile Europei pentru a răspunde la aceste întrebări. Mai dorește cineva o persoană sau două persoane uh, să mai spună câteva cuvinte, eu știu, nu știu, 30 de secunde maxim. Uh, dacă e cazul, vă pot da cuvântul, dacă nu, n-ar fi nicio problemă. Oricum, dacă cineva mai dorește să mai adauge neapărat ceva ca urmare a acestei discuții, vă dau cuvântul, n-aveți decât să ridicați mâna în așa fel încât să puteți să o faceți. Bun, vous êtes euh, parfaitement euh, discipliné. A, văd că sunteți disciplinați. Bun ați respectat timpul ce v-a fost alocat. Foarte bine. Încă o dată, dați-mi voie să vă mulțumesc. Nu vreau să trag acum concluzii mărețe. Însă aș vrea să fac totuși o apreciere globală. Observăm cu toții și am, ne-am dat seama că piața internă și exigențele sectorului apărării sunt două lucruri care nu sunt chiar atât de simplu de conciliat, de articulat. Și cred că în același timp cu toți avem convingerea că totuși acest lucru este indispensabil și că nu există o incompatibilitate de tip absolut. Există dificultăți, da, dar nu incompatibilități fundamentale, intrinseci. De aceea, iată, ne aflăm acum într-un proces în derulare. Un... Ne aflăm pe o cale ce trebuie în continuare parcursă. Și de multe ori se spune că Um, deplasarea, călătoria e mai importantă decât destinația. Vreau să vă spun că ceva nu-mi place în momentul în care vorbim despre piața internă și anume că vorbim de desăvârșirea pieței interne. Eu sunt de părere că piața internă nu va fi niciodată desăvârșită. Ceea ce ne interesează este progresul înregistrat. Uh, în această dorință și pentru că ceva n ar putea induce în eroare când vorbim despre o desăvârșire a pieței interne. Iată deci încă un exemplu suplimentar despre calea pe care trebuie să o urmăm urcând acest munte al desăvârșirii pieței interne. Evident, dacă vrem să integrăm și sectorul apărării, asta e o bucată mare de integrare, uh, și e clar că aici uh, progresele sunt uh, enorme și pot fi făcute în această ascensiune a muntelui de săvârșirii pieței interne. Însă cu toții suntem de acord asupra faptului că, bineînțeles, totul nu a mers chiar atât de repede și de eficient așa cum ne-am fi dorit, așa cum am fi sperat, și e clar că acest lucru se va regăsi și în raportul de evaluare al Comisiei Europene din următoarele săptămâni. Însă ceea ce contează este că există progres. Un cuvânt a tot fost auzit de-a lungul intervențiilor și anume dorința aceasta de a avea o abordare a la carte, sur mesure, în așa fel încât să avem compatibilitate între piața internă și sectorul apărării. Dar asta înseamnă să adaptăm să adaptăm, să flexibilizăm, fără a trăda, deci, filozofia pieței interne. Trebuie să fim fideli spiritului pieței interne, uh, însă asta nu înseamnă neapărat că toate dispozițiile practice ale cadrului general care organizează piața internă trebuie să fie strict interpretate în mod uh, rigid. Acum, când, ne când discutăm despre apărare, e clar că discutăm despre ceva care ține de nevoile intrinsece ale fiecărui stat membru, ține de istorie, ține de poziția geografică, de situația geografică, ține de asemenea și de alte elemente, mărimea, dimensiunea statului respectiv. Și știm foarte bine cu toții că în Uniunea Europeană există anumite țări care au o tradiție, o vechime în ceea ce privește apărarea cu o industrie de apărare deosebit de bine dezvoltată și uh, uh, în alte țări nu e neapărat cazul, uh, pentru că istoria a fost diferită. Deci noi vrem să abordăm aceste geografii diferite și istorii diferite în mod coerent și să obținem această piață internă europeană care să poată fi aplicabilă, să, fie, să se aplice și uh, sectorului apărării. Dar e o decizie extrem de politică, um, apărarea. Un alt element uh, care vine și se adaugă, câțiva dintre noastre s-au referit la asta. În contextul în care ne aflăm de ceva vreme, observăm cu toții că uh, acest concept de apărare nu mai e doar un concept de apărare externă, ci reintroduce și un concept de apărare internă. Internă vis-a-vis -vis de terorism, vis-a-vis -vis de ceea ce a putut să se întâmple în anumite capitale recent și uh, chiar acum câteva săptămâni în capitala instituțiilor europene, Bruxelles. Uh, e adevărat că trebuie să lucrăm și pe această latura a apărării interne și poate că asta justifică și mai mult o cooperare, pentru că știm foarte bine că inamicul dușmanul poate fi un dușman absolut comun. Nu numai că nu este comun nouă tuturor, ci mai mult decât atât circulă în interiorul frontierelor noastre și e capabil să se adapteze, să fie flexibil, să intervină în mod flexibil și să ne surprindă. Deci trebuie să acționăm și în acest sens. Trebuie să definim ceea ce înseamnă cooperarea în materie de apărare internă, lucru care este valabil pentru tot ceea ce se referă și la piață piață publică de apărare. Um, cooperare între forțele uh, de apărare în materie de licențe și așa mai departe. Iată, deci, că putem trage concluzia că e vorba de un subiect asupra căruia va trebui să mai reflectăm, e nevoie de timp și timpul acesta de adaptare trebuie să fie respectat, trebuie să ni-l acordăm și Comisia în mod clar va insista asupra acestui lucru, în orice caz Parlamentul o va face după ce va obține avizul Comisiei peste câteva săptămâni, trebuie să uh, avem, pe de o parte, timpul necesar, ceea ce e un demers dificil, dar, pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere nici obiectivele noastre finale, nici ceea ce își doresc statele membre, cu toatele împreună, și anume să continuăm această cale pe care ne-am fixat-o. Vă mulțumesc tuturor! Iată că această primă parte consacrată a apărării în această audiere a fost uh, Uh, timpul a fost epuizat. Aș dori să știu dacă eventual doamna Galpelț dori să mai trageți câteva concluzii și eventual mulțumiri suplimentare față de toți invitații noștri, după care vă spun imediat, în așa fel încât să știți, după care avem la ora 17 mai avem încă o uh, a doua parte a acestei audieri uh, avem o, pe tema Schengen, însă vă propun între cele două să facem o scurtă pauză. Mulțumesc, domnule președinte. Um, ați uh, pus lucrurile atât de clar uh, și ați exprimat lucrurile excelent încât uh, eu nu mai pot să vă întrec acum. Nu mai am altceva de spus decât să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru contribuțiile lor importante și pentru propunerile făcute. Nu vreau nici eu să mă repet, fiindcă am luat deja cuvântul după intervențiile oaspeților noștri, doar câteva observații generale, dacă îmi permiteți, și concluzii. Primul rând, Cred că putem spune, pe bună dreptate, că am luat, am uh, făcut pașii care trebuie în direcția care trebuie. Cu toate acestea, între statele membre subzistă discrepanțe în ceea ce privește distanța pe care au străbătut-o. Deci trebuie să ne armonizăm viteza cu care ne mișcăm. În al doilea rând, în de- de- dezvoltarea pe piața apărării europene, trebuie să meargă mână în mână cu o analiză continuă a capacităților militare și numai după o astfel de analiză sunt binevenite propuneri de reformare a regulilor existente. Haideți să nu ne pripim în ceea ce privește reglementa- noile reglementări și schimbarea regulilor. Această piață este unică, piața de apărare a fost întotdeauna caracterizată de fragmentare la nivel istoric. Comisia a luat măsuri pentru a, redus, pentru a reduce această fragmentare, dar așa cum a spus pe bună dreptate domnul președinte, mai avem cale lungă de bătut înainte de a ne putea numi o piață europeană de, integ- de apărare integrată. Dați-mi voi să subliniez unele aspecte care nu intră în sfera de aplicare a directivei. Contractele individuale, de pildă, programele de cooperare și centrele, precum și excluderile, derogările care pot fi distorsiona concurența pe piața internă. Ar trebui să chipzuim îndelung la ce vom face în ceea ce privește aceste elemente pe viitor care nu țin de, nu sunt o parte integrantă a pieței interne de apărare și nevoie de schimbări aici. Sunt cu totul, sunt întru totul conștientă că lucrurile sunt așa cum sunt și că nu prea avem multă marjă de, man- de manevră. E greu să faci schimbări în sectorul apărării din multe motive, unele mai întreptățite decât celelalte. Și vedem și că guvernele europene în statele membre preferă propria, ar, doresc să acorde caracter preferențial indus, propriilor industrii de apărare. Și sunt reticente de a intra în această strânsă colaborare. Iată de ce nu se manifestă atât de multe sinergii. Și tocmai din acest motiv ar trebui să fim mai ambițioși în ceea ce privește măsurile noastre cu privire la Agenția Europeană de Apărare, economiile de scală, da, există mari șanse aici, instrumente inovatoare în ceea ce privește achizițiile publice. Și acestea ne stau la dispoziție. Deci avem o sumedenie de instrumente pe care le-am putea folosi. Dar așa cum am spus, trebuie să analizăm cu atenție piețele europene și șansele și șansele pe care le avem în ceea ce privește reglementarea. Mulțumesc încă o dată mulțumesc oaspeților noștri care ne-au dat uh, mult de gândit, uh, ne-au oferit informații importante la care să ne gândim înainte de următorul raport. Vă mulțumesc! Bien, uh, il doit être 17h, 17h01, donc... Uh... Haideți să începem, 5 uh, un minut. Începem cu această doua parte a reuniunii noastre, la fel de importantă. Comisia IMCO a început un studiu în ceea ce privește costurile inexistenței zonei Schengen, non-Schengenului. Știm cu toții și cu tot, mulți dintre noi constatăm cu durere faptul că se ridică din nou uh, granițele temporare, temporare, temporare speram și noi, uh, în unele locuri ale granițelor interne ale Uniunii Europene și Și poate că se pune sub semnul întrebării, iată acum, uh, poate că e în joc o parte a construcției europene, dar Aici nu, asta nu este o dezbatere generală a Parlamentului European, suntem la Comisia de uh, Piață Internă, deci, în mod legitim, ne punem întrebarea dacă Bine, știm că asta nu poate decât să dăuneze piața interne, dar vreau să știm cât de mult. Și asta merge mână în mână cu un studiu cerut de Comisia Libe în ceea ce privește aspecte mai degrabă juridice și legate de circulație, circulația persoanelor și mai departe. Pe noi ne interesează circulația bunurilor și serviciilor și să vedem care vor fi obstacolele și um, în ce mod s-ar, uh, ar fi afectată dinamica. O să avem acum o prezentare a rezultatelor acestui studiu și uh, eu și colegii mei vom avea posibilitatea și timp suficient să facem comentarii și să adresăm întrebări. Iar versiunea finală a acestui studiu va fi disponibilă doar după procesul de, definitivarea procesului de evaluare a, a acestei activități. sau sau um, sau s-au estimat trei scenarii pentru non-Schengen, care pleacă de la așa numita situație actuală, să zicem, cu un început de închidere a frontierelor moderat la o situație ex- extremă care ar reprezenta reinstituirea tuturor granițelor interne ale Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult experților care au venit alături de noi în această după amiază și mai ales și, um, scuzați, vor lua cuvântul, uh, lua cuvântul, uh, de pildă, domnul Matias Lueche, expert extern al comisiei noastre. O să-i dau cuvântul în câteva clipe. El uh, este cercetător uh, al Institutului de la Kell pentru Economie Mondială și profesor la Facultatea de Economie și Științe Sociale din Kell. Apoi, apoi o să-i dau cuvântul doamnei Astrid Volum, șefa Departamentului de Plus Valoare Europea, Europeană, deci din Parlamentul European, fiindcă ține de, de Serviciul de Cercetare al Uniunii Europene. Acum da, nu știu dacă doriți să mențineți ordinea aceasta, dacă da, dau cuvântul acum domnului uh, Matthias Lecke. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, bună ziua, domnilor și domnilor. Aș dori în această prezentare, care se referă la activitatea mea alături de Tim Bremaș de la TML să vorbim despre metodologia și modul în care s-a estimat costul non-Schengenului și apoi să vorbim despre niște estimări specifice pe care le-au făcut uh, cei de la TML pentru anumite etape acestei metodologii, după care să vorbim despre alte studii care au fost făcute pentru a prezenta, face o prezentare cuprinzătoare a costurilor posibile ale inexistenței zonei Schengenului, Schengen, non-Schengenul, și uh, unele reflexii în final, dar fiind că ce putem să facem pentru a evita acest lucru și cum să convingem statele membre să se întoarcă la um, zona Schengen de, de plină, care sunt avantajele pe care le așteptă statele membre și la ce ar putea să aștepte acestea. Să trecem la subiect, direct în miezul lucrurilor, fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Încă un slide, vă rog. Metodologia implică două etape. În primul rând, trebuie să ne dăm seama de faptul că știm că controlele la frontieră în zona Schengen înseamnă costuri suplimentare, întârzieri, camioanele sunt oprite și așa mai departe, deci trebuie să ne dăm seama cât, care sunt aceste costuri, cu cât cresc costul, costurile comerțului internațional în urma acestor controle și întârzieri la frontieră. Acesta este primul pas. Cu cât cresc costurile. Și în al doilea rând, odată ce știm echivalentul ad valorem, valorum, în ceea ce privește costurile la frontieră, controlele la frontieră, în jargon economic, întrebarea este cum, se, cum reverberează aceste costuri în costurile la consum costurile pentru consumatori și deci cum se schimbă lucrurile pentru consumatori în urma acestor controle la frontieră. Deci, doi pași diferiți. Primul rând, să vorbesc despre primul pas, fiindcă aici există o alternativă. Foarte multe studii calculează costul uh, controlelor uh, față de comerț prin, prin uh, adăugire sau uh, pasul 1A de uh, jos în sus, să vedem câte, persoane, câte mm, cam, camioane sunt oprite, apoi se dă o valoare în euro pentru timpul pierdut și se adună. Aceasta este o abordare. Cealaltă abordare este de a, de a spune, oare mai sunt și alte lucruri, asta e tot, sau hai să, să măsurăm econometric impactul pe care l-a avut zona Schengen asupra relațiilor comerciale bilaterale în Europa în conformitate cu datele istorice. Și putem să vedem uh, în trecut care au fost cifrele la nivelul relațiilor comerciale și cu cât a crescut comerțul pe țară în urma introducerii spațiului Schengen, după care putem face niște estimări și avem o estimare alternativă a care ar fi costul, care ar fi sporirea costului comerțului internațional în urma introducerii acestor controle la frontieră. Și al doilea sta, uh, pas al analizei este mai puțin important, fiindcă nu există divergență între, divers, între modelele pe care le folosesc persoanele pentru a traduce creșterea costurilor la, nive- la nivelul comerțului internațional, tranzactarea lor la nivelul prețurilor de consum. Deci uh, putem să fim foarte subcinți acolo. Acum trecem mai departe și discutăm despre modul în care putem facem aceste estimări de jos în sus. Pasul 1A, în ceea ce privește estimarea costurilor întârzierilor de la frontieră. Și probabil că nu puteți, nu puteți să citiți exact acest tabel, dar vedeți că avem acolo statele membre ale Uniunii Europene și în partea stângă um, acest și în, și în acest tabel se arată câte camioane trec dintr-un stat membru în altul. Și um, TLM, TML au făcut același lucru pentru autovehicule și autoturisme și apoi se fac uh, presupuneri alternative. Cât timp cât timp uh, staționează vehiculele la frontieră? Dacă se fac controle și se verifică pașapoartele. Tot timpul avem uh, presupuneri alternative. 10-20 de minute pentru mașini sau 30-60 de minute pentru autobuze și camioane. Și apoi se dau mai multe valori în euro care pot fi afectate, atașate fiecărui vehicul. Dacă e vorba de un autoturism pentru o persoană care se deplasează în scop de uh, afaceri uh, sau în scop de, dacă se vorbesc despre persoane avetiste, costurile cresc. Deci se face o valoare estimată pentru costurile pierdute. La următorul, următorul diapozitiv se, adau, se adună toate aceste costuri, costurile acestor controle. Și pentru fiecare coloană avem țara care impune controlele și apoi un lucru inovator pentru acest sistem, știm, și care sunt țările care suportă costurile. Fiindcă, poate nu ne dați seama, dar prima țară, să zicem, este Austria. Și prima țară indică care ar fi costul dacă Austria impune control de plin la toate controlele și costul total este de 400 de milioane de euro anual și Austria va suporta 100 de milioane de euro, iar uh, restul va fi suportat în mare parte de Germania și Italia. Motivul este că, Itali- uh, că um, Austria este țară tranzit, deci foarte, există foarte multe uh, vehicule care traversează Austria din Italia către Germania, deci sau invers și iată de ce costurile sunt împărțite între mai multe țări. Și acest lucru este foarte important pentru mine. Este prima oară când văd um, aceste costuri astfel de falcate și mi se par relevante. Și acesta este un exemplu foarte bun al metodei pas 1A, metoda uh, de jos în sus. Este vorba despre adunarea pur și simplu a costurilor întârzierilor de la frontieră. Mm, iar uh, dacă, și, avem, și avem și o coloană finală a costurilor finale, totalul, în partea de jos ar fi 5 miliarde de euro. Acesta este costul total dacă toate cele 28 de state membre ar impune controle uh, de pline la frontieră. 5 miliarde pe an. Comerțul intra-european reprezintă 3.000 de miliarde anual. PIB-ul Uniunii Europene este de 12.000 de miliarde anual. Deci ne dăm seama că e vorba de o sumă mică. Și pe bună dreptate ați putea să vă întrebați dacă asta e tot, dacă putem spune că, da, am analizat timpul mediu de întârziere și aceasta este o măsură bună a costurilor. Și imediat ați putea să trageți concluzia că nu e suficient. Dacă sunt blocat în, în trafic jumătate de oră, și dacă pot face ceva în timpul ăsta, dacă știu că e vorba de o jumătate de oră, poate, poate fac ceva, dar dacă nu știu de cât, cât timp voi fi blocat, atunci costul final pentru mine ar fi mai mare, fiindcă aș putea să, să mă gândesc, aș, aș alege să mă duc altundeva, fiindcă decât să stau două ore în, blocat într-un loc, mai bine mă mișc. Iar acest lucru este valabil pentru companiile de, de camioane, fiindcă trebuie să fiindcă au timp prevăzut de descărcare. Dacă, dacă rezervă acești, această perioadă de descărcare prea, prea devreme, atunci uh, o pierd, fiindcă camioanele sunt blocate, dacă o rezervă prea târziu, atunci chiar blochează cam, camioanele. Deci atât de ce este importantă această perioadă de întârziere. Și metoda 1B este importantă, fiindcă, fiindcă economiștii de comerciali au uh, făcut niște uh, abstractizări și au, uh, au analizat efectul asupra comerțului a zonei Schengen și, și cât a crescut comerțul ca urmare a introducerii zonei Schengen. Și acum trecem la următorul diapozitiv. Iar aici avem un studiu de la uh, Feldemeyer și de la institut de cercetare din München, unde s-a arătat că pentru fiecare graniță Schengen, inclusă, uh, care se ridică între două țări, care e inclusă între două țări, comerțul a crescut cu 2,7%. O creștere substanțială, chiar dacă nu uriașă, este important din punct de vedere economic pentru Franța și Germania. Ne-am aștepta ca comerțul să crească cu 2,7% între Polonia și Portugalia, de pildă, pentru că trebuie să, te, să e, e nevoie de patru frontiere, atunci ar fi crescut de, de 4 ori, 4 ori 2,7 dacă în, în spațiul Schengen. Și de, la, și de la această estimare se calculează acest cost ad valorem ipotetic al reintroducerii zonei Schengen, granițelor în zona Schengen. Deci cu, cu cât s-a cu cât s-a redus costul, cu cât s-au redus costurile comerciale pentru ca comerțul să poată uh, crește cu 2,7% pentru o țară care nu avea decât o graniță în comun cu cealaltă țară. Și vedem aici următorul diapozitiv. Se fac mai multe presupuneri despre comerț și mai ales modul în care afectează bariera comercială mm, volumul comerțului bilateral, dar vedem că creșterea este între 0,4% și 0,9% de uh, costul, costul, uh, creșterea costului pe frontieră este de între 0,4% și 0,9% pentru bunuri și același lucru pentru servicii, unde, unde efectul este puțin mai mare și știm că că verificarea pașapoartelor și controlele la frontieră va spori costul comerțului bilateral cu cel puțin 0,4%, poate chiar mai mult, pentru fiecare graniță traversată în zona Schengen. Și asta înseamnă mult mai mult decât suma de 5 miliarde de euro despre care am vorbit mai devreme, care înseamnă 0,1% din valoarea comercială. Deci, de, în realitate, Costurile sunt mult mai mari decât ne arată aceste estimări de jos în sus. Aceasta, aceasta este creșterea de costuri, creșterea costurilor. Apoi, ce înseamnă asta pentru consumatori? Bineînțeles, unele bunuri vor deveni mai scumpe, altele produs, alte produse, alte bunuri vor, ar putea să devină mai ieftine, fiindcă Eh, exportatorii încearcă să mm, opereze mai mult la nivel intern ehm, și salariile poate se vor schimba, fiindcă unele produse vor fi produse în cantitate mai mare, multe lucruri se vor schimba. Iată de ce avem nevoie de un model de echilibru general care să țină cont de toată economia. Dacă dorim să eh, analizăm această situație și aici să ne întoarcem volum la diapositivul anterior, O altă întrebare mare importantă care se pune este care, care este presupunerea? Ce, ce granițe vor fi afectate de controlele um, vehiculelor sau um, controlul pașapoartelor? Dacă vedem ce au făcut statele membre, multe state membre nu și-au uh, nu au introdus controle în mod, cu, în mod ex, cuprinzător, extensiv. De pildă Germania doar în granița cu Austria, pentru Austria doar uh, granița cu Slovenia poate cu, și cu Italia pe viitor, dar nu știm încă ce se va întâmpla. Deci trebuie să fim foarte atenți în momentul în care anticipăm uh, acțiunile statelor membre. Și poate scenariul cel mai relevant este scenariul 3, așa numitul scenariul 3, unde Ideea este că țările vor impune controle pe ruta, pe principala rută a refugiaților din Balcani către Europa de Nord. Și, dat fiind diferite presupuneri aici, costurile în ceea ce privește venitul uh, real sunt de sub uh, minus, uh, sunt de sub 0,1%, indiferent ca sunt presupunere atât pentru Germania cât și pentru Austria sunt valabile. Deci dacă sunt, dacă presupunem că controlele la frontieră se limitează la anumite tronsoane ale granițelor, atunci Uh, creșterea costurilor consumatorilor va fi foarte mică. Dacă ne închipuim că vor fi controle peste tot, la toate granițele, atunci vedeți că avem scenariul 2 și aici costul ajunge la 0,4% din venitul real, o, creștere substanțială, mult mai semnificativă. Acum, tot, totul depinde de motivul pentru care fac țările, introduc țările aceste controle și ce vor să obțină. Dacă s-ar renunța cu totul la zona Schengen, costurile ar fi mult mai ridicate decât pentru controle țintite la anumite tronsoane de frontiere. Și aici ajungem la diapozitivul următor. E clar că există, că e vorba de costuri, că costurile apar aici, nu sunt uriașe, dar există un cost care trebuie plătit. Întrebarea este de ce fac statele membre acest lucru dacă și asta dacă dorim ca statele membre să se întoarcă la spațiul Schengen uh, de plin. Unele țări au făcut acest lucru din motive de securitate, Franța și Belgia, de pildă după atacurile teroriste, și alte țări, cum ar fi țările scandinave, au spus că nu vor ca refugiații să pătrundă pur și simplu nestingeriți în, în țară și au considerat că trebuie să facă ceva. Pentru Germania, de pildă, am vorbit cu un funcționar guvernamental care mi-a spus uh, că noi nu trimitem înapoi refugiații. Dacă vine cineva și cere și solicită azil în uh, Germania, le vom prelucra cererea, bineînțeles, dar nu ne mai putem permite să avem un milion de oameni ca în 2015 care să intre în istinghezi la noi în țară. Este o chestiune de securitate, de, de chestiune de um, ordine și asta, asta facem noi acum. Până la urmă, întrebarea care se pune este dacă dorim să ne întoarcem la Schengenul de plin, trebuie să se apere cum trebuie externele, pardon, frontierele externe. Trebuie să vorbim despre acest lucru, fiindcă odată ce sunt gestionate cum trebuie granițele externe, atunci țările din Uniunea Europeană sunt destul de liniștite pentru a se întoarce la Schengenul de plin. Și am gândit uh, ce se poate face și între timp, fiindcă o gestionare comună cu, și un sistem de azil european armonizat este o provocare mare și în următorul diapozitiv mă refer la ce se poate face. Infrastructura, în primul rând. Foarte multe controle au fost făcute în uh, mod um, uh, improvizat. Asta arată și un semnal foarte clar în momentul în care o țară nu pune la punct infrastructura, fiindcă uh, arată că consideră că situația este temporară, fiindcă nu pune la punct infrastructura, dar, dar dacă există controle prelungite cu infrastructură pusă la punct și uh, traficul uh, pe autostradă este redus la o singură bandă, deci poate că chestiunea este mai gravă. Deci, poate pentru aceste controle chiar temporare ar trebui să existe infrastructura pusă la punct pentru a minimaliza, diminua întârzierile. Apoi trebuie sprijinite acele țări unde e nevoie de gestiune externă, țările de la marginea Uniunii Europene, Europene nu putem să le lăsăm eh, de izbeliște cu această răspundere de a avea grijă de atâția refugiați, de a prelucra datele lor și dacă dorim să avem o zonă fără frontiere, zona Schengen, atunci frontiera externă trebuie să fie protejată bine, iar acesta este răspunderea tuturor statelor membre. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! domnule Matias Luc și acum dau cuvântul doamnei Astrid Vorum. Um, mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să vă prezint uh, rezultatele studiului privind costurile dispariției uh, zonei Schengen. Am uh, analizat efectele reintroducerii controlelor la frontieră și studiul nou nostru se bazează pe un uh, studiu impactul controlelor la frontieră în cadrul Schengen asupra pieței interne, efectul reintroducerii controlelor la, frontieră. Am început să uh, vedem care sunt beneficiile spațiului Schengen pentru piața internă. Acordul de la Schengen este deosebit de important pentru obiectivele prezentate în articolul 26 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene un uh, studiu recent al uh, EPRS din ianuarie 2016 a furnizat dovezi empirice ale acestei plusvaloare a pieței interne în mai multe domenii. Următoarea imagine, vă rog. Și aici demonstrăm că în mai multe domenii, tip investiții directe, uh, investiții străine directe, mobilitate, consumatori, liber schimb, locuri de muncă și IMM-uri, există beneficii din diferite motive Libera circulație permite o alocare mai eficientă a resurselor și are un impact pozitiv asupra economiilor și piețelor de muncă. Productivitatea crește, localizarea fabricilor se îmbunătățește și cresc piețele, ceea ce permite economii de masă. Aceste beneficii astăzi sunt periclitate de reintroducerea controlelor la frontieră în zona Schengen. Chiar dacă au un caracter temporal, aceste controle dăunează fluxul liber uh, de mărfuri în, uh, pe piața internă. Care ar fi impactul? Ar avea trei caracteristici. În primul rând, costuri imediate generate de controle la frontieră, care ar submina beneficiile uh, obținute în ultimele trei ani și ar fi periclitate beneficiile viitoare. Comisia INCO știe foarte bine că potențialul uh, pieței interne nu a fost atins în totalitate. Ar fi afectate și alte sectoare care ar genera uh, costuri pe termen lung pentru economia europeană. Conform studiului nostru, există patru sectoare care urmează să fie cel mai puternic afectate de aceste controle. În primul rând, cei 1,7 milioane de navetiști care se vor, uh, vor avea de suportat costuri din punctul de vedere al timpului petrecut și uh, mobilitatea locurilor de muncă ar fi redusă. În al doilea rând, turismul. Datorită timpului pierdut la frontieră, vor scăde, va scădea numărul uh, vizitelor scurte, care durează o zi sau câteva zile, și dacă suspendarea zonei Schengen va duce la o fragmentare a politicii de viză, atunci industria turismului s-ar putea confrunta cu pierderi majore. Al treilea domeniu se referă la comerțul de bunuri, uh, timpul uh, prelungit de așteptare pentru camioane va duce la costuri suplimentare pentru forța de muncă, livrarea produselor la timp va fi tot mai dificilă și dincolo de sectorul transportului se uh, probabil va fi afectat și volumul uh, comerțului, creșterea prețurilor, ceea ce va duce la pierderi din punctul de vedere al competitivității, vor fi afectate până la urmă investițiile străine directe și va exista și un impact asupra uh, uh, sediilor companiilor. Apoi, situația titlurilor de valoare. Piețele financiare s-ar putea să interpreteze într-un mod negativ suspendarea zonei Schengen. Vor considera că statele respective nu mai fac parte din uh, nucleul Uniunii Europene, deci um, titlurile de valoare ale statelor uh, respective probabil uh, vor deveni uh, tot mai scumpe și dacă vor trebui să fie plătite rate mai mari pentru aceste titluri de valoare suverane, acest lucru va afecta și prețurile pentru alte titluri de valoare, ceea ce va avea un impact negativ în general asupra economiei. Cam atât în legătură cu efectele reintroducerii controlelor la frontieră. În ceea ce trec acum la scenarii și am analizat din acest punct de vedere uh, două scenarii. O suspendare de 2 ani care ar respecta normele existente în acest moment în acordul Schengen sau o suspendare uh, nedeterminată pe o perioadă nedeterminată acordului de la Schengen. Am analizat două posibilități, o suspendare de către un număr limitat de state membre și o suspendare de către toate statele, statele membre. Îmi pare rău că această imagine este greu de citit și înainte să vă prezint aceste uh, scenarii, trebuie să precizez că există și costuri unice, pentru că dacă Schengen va fi uh, suspendată, fiecare stat membru va trebui să suporte costurile pentru a reinstitui infrastructura de control a frontierelor. Am calculat că acest lucru ar reprezenta 16, aproape 17 euro pe cap de, de locuitor pentru fiecare stat membru. 7 miliarde de euro pentru întreaga zona Schengen. În ceea ce privește diferitele scenarii, o suspendare pe perioada de 2 ani. În primul caz, nu aș dori să intru acum în detaliile calculelor efectuate. Dacă doar un uh, număr anume de state vor suspenda zona Schengen, vor fi afectați navetiștii, turismul, mai ales uh, turismul în zonele de frontieră, va fi în declin și uh, transportul rutier va avea de suferit am analizat șapte state și Austria ar fi dintre acestea cea mai afectată pentru că este o țară de tranzit și are un număr mare de lucrători care uh, merg în fiecare zi în alt, într-un stat vecin să lucreze. Deci, în primul scenariu, majoritatea costurilor ar fi datorate de întârzieri și de probleme cauzate de uh, controlele de la uh, posturile de trecere a, a frontierelor. Costurile pentru cele șapte state membre ar fi de aproape 5 uh, miliarde de euro pentru 2 ani. Al doilea caz, o suspendare pe o perioadă de 2 ani de către toate statele care fac parte din zona Schengen ar fi aceleași uh, sectoare afectate, navetiștii, cei 1,7 milioane uh, vor fi confruntați cu întârzieri cu pierdere de 13 până la 47 de minute fiecare zi, ceea ce ar duce la costuri de 13 milioane fiecare zi, respectiv 46 miliarde de euro într-un an. Turismul, de asemenea, ar fi uh, afectat, transportul de turier, de asemenea, pentru că ar fi înregistrat o jumătate de oră întârziere în fiecare zi și costul pentru sectorul transportului ar fi de aproximativ 7 miliarde de euro în fiecare an. Dacă am încercat să însumăm costurile pentru aceste trei turisme, impactul unei suspendări pe perioada de 2 ani pentru toate uh, statele care fac parte uh, din zona uh, Schengen ar putea ajunge până la 51 de miliarde de euro. Este o plajă între 26 și 51 de miliarde de euro. În ceea ce privește o suspendare uh, permanentă a zonei Schengen și uh, am analizat o perioadă de până la 10 ani. Dacă doar un număr limitat de state membre ar suspenda zona Schengen, după cum am spus deja, piețele financiare ar putea interpreta o asemenea acțiune ca fiind un semnal că aceste țări nu mai doresc să facă parte din nucleul Uniunii Europene. Datoria suverană ar uh, deveni tot mai scump de întreținut și, uh, întreținut și piețele ar putea cere și ar mări, ar considera că riscul uh, ca aceste titluri de valoare suverane să nu fie achitate să crească și unele state ar trebui să, unele state ar fi confruntate cu costuri suplimentare pentru a-și uh, achita datoria suverană, ceea ce ar avea un impact și asupra creșterii economice. Dacă titlurile de valoare suverane ar fi mai scumpe, acest lucru ar crește dobânzile pentru, pentru creditele normale, ceea ce ar reduce investițiile și ar reduce ratele uh, creșterii economice. Deci, dacă un număr limitat de state membre ar uh, suspenda spațiul Schengen pe o perioadă mai, mai lungă de timp, avem două tipuri de cifre. În primul rând, impactul asupra PIB-ului, uh, Valoarea pierdută ar fi de până la 70 de miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani și, în plus, dacă aceste state s-ar confrunta cu o criză, ar avea costuri suplimentare de 70 până la 170 de miliarde de euro de costuri fiscale pentru a compensa riscurile uh, legate de datoria suverană. Și ajung la ultimul scenariu, o suspendare completă a Schengen. După 10 ani, costurile ar fi generate în principal de întârzieri înregistrate la frontiera asupra turismului și uh, transportul. Impactul ar fi uh, mod special resimțit de către uh, schimburile comerciale în interiorul Uniunii Europene și s-ar ajunge la un impact asupra creșterii economiei. Dacă într-adevăr se ajunge la o suspendare permanentă a Schengen, investitorii ar considera că întregul proiect european a înregistrat un pas înapoi, deci Uh, perspectivele de investiții în Europa s-ar diminua. Acest lucru ar avea un, ar afecta fluxurile financiare și investițiile străine directe, ceea ce s-ar reflecta până la urmă în creșterea economică. Dacă compilăm toate aceste elemente, o suspendare uh, nedeterminată a zonei uh, Schengen, de către toate statele membre ar putea duce la o pierdere în PIB de 0,14 în fiecare an, ceea ce s-ar traduce într-o sumă de 230 de miliarde de euro în 10 ani. Aici vedeți cele uh, patru scenarii, scenarii cu și aș dori să vă prezint câteva cuvinte în concluzie. După cum am afirmat deja, acordul de la Schengen uh, complementează foarte bine piața unică, a promovat și susținut buna funcționare a pieței uh, unice. Dacă luăm pieței unice acest element, acest lucru va aduce uh, cu sine costuri importante. Denotat și uh, consumatorii, uh, societățile comerciale ar avea de suferit. Impactul, desigur, nu va fi egal distribuit între statele membre. Unele state vor avea mai mult de suferit decât altele. Și ați văzut care a fost exemplul Austriei. Și pentru a repeta concluziile, pentru întreaga zonă Schengen, costurile totale al reintroducerii controlului la frontieră a fost estimat să se ridice până la 51 de miliarde de euro în cazul în care zona Schengen este suspendată pe perioadă de 2 ani și 230 de miliarde de euro defalcate pe 10 ani în cazul unei suspendări permanente. Și nu trebuie să uităm de costurile indirecte, de exemplu, pierderea încrederii în moneda euro și daunele enorme aduse proiectul european în sine, al cărui cel mai uh, puternic simbol este zona Schengen. Aș dori să vă mulțumesc și să precizez că um, uh, acest uh, studiu nu a putut examina toate elementele necesare. Am fi putut recurge la modele mai, mai bune, însă pentru acestea am fi avut nevoie de o perioadă mai lungă de timp și dacă Comisia IMCO Uh, își dorește acest lucru. Serviciul de cercetare uh, științifică a Parlamentului European poate examina mai îndeaproape costurile uh, desfințării zonei Schengen. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această prezentare. Eu am fost economist an de zile și înțeleg care au fost dificultățile dumneavoastră. Domnul Schwab, doriți să vă să luați cuvântul? Mai întâi domnul Coelho atunci. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc cercetătorilor în Direcția Generală IPOL și EPRS pentru acest studiu. Nu am nicio întrebare, am câteva comentarii. Primul dintre acestea este Este următorul. Din punctul meu de vedere, nu sunt vești noi uh, în urmă cu șapte ani, în momentul în care am cerut, uh, am studiat costul uh, renunțării la măsurile uh, europene, dacă am aboli toate măsurile care țin de piața internă, am, știam foarte clar că libertatea de circulație este esențială pentru prosperitatea Europei. Deci, dacă uh, avem probleme cu zona Schengen, costul dispariției zonei uh, Schengen și legăturile zonei Schengen cu piața internă uh, ne demonstrează că am avut dreptate în urmă cu șapte ani când am spus că avem nevoie de o Europa deschisă și este aceeași, la aceeași concluzie trebuie să ajungem și acum. Al doilea comentariu se referă la evidența existenței unui cost și cercetă, cercetătorii ne-au spus foarte clar că noile uh, controle vor costa. Controlarea frontierelor va avea un impact asupra liberului schimb. Vom pierde mai mult timp. Va exista un impact asupra comerțului de bunuri și servicii, un cost pentru uh, turism și chiar pe piețele financiare. Nu există niciun Um, nu, nu este evident că nu vom avea probleme. Măs- măsuri suplimentare de securitate uh, presupun și ele anumite costuri. Deci, din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, nu este vorba doar de o poziționare ideologică și doresc să spun acest lucru. Nu doar pentru că am fi pro-europeni sau am uh, sprijinit uh, libera circulație ne dorim să păstrăm zona Schengen, ci dispunem de o evaluare care ne arată care sunt costurile pierderii acordului de la Schengen. Și ultima mea remarcă este următoarea. În temeiul acestor elemente economice, și nu doar elementele care se regăsesc în aceste studii, dar și costurile indirecte la care s-a făcut trimiterea, Devine evident că distrugerea zonei Schengen nu reprezintă o soluție. Ne confruntăm cu anumite probleme cărora trebuie să le facem față, însă soluția nu poate fi reprezentată de desfințarea zonei Schengen, pentru că am risca nu doar să distrugem unul din uh, cele mai importante succesele proiectului european, dar uh, riscăm ca pe lângă criza economică cu care ne confruntăm acum, să ne confruntăm și cu costuri suplimentare generate de desfințarea zonei Schengen. Zona Schengen trebuie să fie protejată și cred că acum uh, avem la dispoziția noastră argumente suplimentare. Domnul, domnul Schwab, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru prezentarea celor două studii, respectiv pentru evaluarea altor studii și nu pot decât să mă alătur celor spuse de colegul meu, Carlos Coelho, din Portugalia. Cred că cu ajutorul acestor cifre putem arăta foarte clar cât de importantă pentru piața internă europeană uh, este um, evitarea reîntoarcerii la frontierele anterioare interne. Faptul că nu este un lucru înțeles de la sine și că uh, Uh, dispariția frontierelor uh, a dus cu sine um, beneficii concrete uh, economice, ne demonstrează că în, în, până acum până acum în Uniunea Europeană ne-am concentrat asupra dimensiunii de securitate a uh, crizei refugiaților. A trebuit și trebuie să facem acest lucru. Uh, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că am distruge foarte multe evoluții pozitive economice dacă am uh, reveni la frontierele interne. Am încercat uh, calea pe care am uh, urmat în ultimele luni de a încerca să rezolvăm problema refugiaților, păstrând în același timp frontierele, fostele frontierele interne deschise a fost uh, calea uh, pe care a trebuit să o urmăm și că uh, toată lumea are interese să păstreze zona Schengen. În același timp, toate statele membre trebuie să înțeleagă că acest lucru va fi posibil într-un mod permanent doar dacă vom reuși să ne protejăm frontierele externe deci există o legătură între toate aceste elemente și este important că dispunem acum de acest uh, că am, am dispus de acel studiu intermediar în momentul în care dezbaterea era atât de aprinsă și în același timp a fost foarte important, domnule președinte, că uh, institutele independente din Franța și din Germania ne-au au, au furnizat cifre mai, mai rapid și poate, poate data viitoare Uh, vom reuși să fim noi cei, uh, no, să fim noi primii care dispunem de asemenea studii uh, actuale. Însă, în general, aș dori să mulțumesc pentru aceste prezentări care uh, pentru noi au reprezentat un progres mare. Mulțumesc, Andreea. Să mă vedere că mai avem timp. Nu suntem chiar așa de numeroși ca și deputați. Dați-mi voie să fac și eu câteva observații. Aș vrea să mă refer la acele observații care sunt mai degrabă de natură tehnică și acele observații care sunt mai degrabă de natură politică. Din punct de vedere tehnico-științific, am două observații de formulat. Când mă gândesc la aceste aspecte, cred că avem întotdeauna un exemplu, un contraexemplu, care ar putea fi interesant de aprofundat, și anume schimburile care există între continentul european și Regatul Unit, sau mai precis Franța și uh, Regatul Unit, pentru că de multe ori e vorba de, uh, dacă e vorba de canalul Mânicii sau uh, Bacuri, întotdeauna trec din Franța înspre Regatul Unit. E vorba de un caz tipic, deci de diferență, de frontieră Schengen. Și deci există controle a persoanelor care, ale persoanelor care au fost de altfel întărite, nu din cauza crizei teroriste, ci din cauza crizei migranților. Și cred că ar fi interesant să avem, ca și punct de comparație, uh, introducerea uh, frontierelor în zona Schengen, să vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană când există controle când e vorba de un flux foarte important, pentru că știm că Regatul Unit importă foarte multe produse, produse industriale. Și acest lucru e valabil de asemenea și pentru punctul acela de conectare între Franța, Belgia și alte țări care sunt mai îndepărtate. Și cred că ar fi interesant să avem așa un fel de contraexemplu în ceea ce privește uh, concluziile dumneavoastră. Acum, un alt aspect în ceea ce privește metoda. Cred eu că e prea puțin probabil să ne aflăm într-o situație de abandonare de plină a zonei Schengen. Uh, după părerea mea, situația cea mai proastă ar fi să avem în continuare acorduri interstatale de vecinătate, în așa fel încât să nu trecem de azi pe mâine la reintroducerea tuturor controlelor uh, la toate frontierele. Vedem că în momentul în care se spune că s-au reintrodus anumite controale pentru cei care călătoresc și știu că traversează frontiera între Franța și Belgia, ne dăm seama că nu e vorba de controale care ar avea Uh, așa o dimensiune aleatorie, deci controlele la întâmplare. Deci ideea este pentru a întări demonstrația dumneavoastră științifică, eu zic că ar fi bine să observăm mai în profunzime lucrurile. Acum, pentru a lăsa deoparte acea atitudine științifico-tehnică, aș vrea să abordez acum aspectul politic. În Primul reflex în momentul în care discutăm despre cifre este să ne dăm seama că adevărul e undeva la mijloc. Costurile sunt semnificative, însă în același timp nu reprezintă un motiv pentru ca Uniunea Europeană să se prăbușească. Deci s-a spus încă de la bun început, s-ar putea să pară un pic ciudat, uh, în analiza 1A, costurile fizice s-ar putea să nu apară chiar atât de importante. Însă, eu cred că cei care sunt de părere că nu-și mai doresc Europa, uh, sunt anumite scenarii care le-ar putea să, s-ar putea să le combină foarte bine. Dacă acesta este costul uh, lipsei de Europa uh, pentru a avea în cot, ca și contrapartidă mai multă securitate pentru populație și care și acestea pot fi considerate a fi elemente de siguranță internă, E bine, când spun acest lucru, cred că trebuie să ne dăm seama exact care este problematica, care este situația și din punct de vedere politic. Aici rețin două aspecte. Ar fi bine dacă ați putea să ne spuneți în ceea ce privește aceste sume, cărui sector corespund ele. S-ar putea să fie, eu știu, nu știu, 50 de miliarde într-un sector, 2 miliarde în alt sector. Bun, 50 de miliarde. E un sector unic care costă atât de mult? Pentru că dacă spunem cetățeanului european 50 de miliarde, asta nu-l impresionează. Dar dacă îi spunem că ar fi echivalentul a, știu eu, nu știu, inventez, a unei piețe băuturilor din Europa sau, eu știu, o altă piață care ar dispare astfel, atunci cetățeanul ar înțelege. Și un alt aspect, și poate că aici ar trebui să aprofundăm lucrurile, și noi ca și deputați trebuie să fim atenți la asta, mai ales în Comisia noastră de piață internă, este, uh, e vorba de concluzia dumneavoastră finală, doamnă, și anume, e o chestiune de stare de spirit, de încredere, de a, dacă am restabilit frontierele, am transmite un semnal, un semnal pentru întreprinderi și anume că nu mai avem Europa, deși cu toți avem sentimentul că Europa trebuie să fie și mai integrată. Las deoparte acum poziția mea de președinte pentru a vorbi în numele grupului politic căruia aparțin și în care multă lume uh, se consideră a fi federalist. Deci noi vrem o integrare foarte adâncită, o foarte aprofundată, dar în același timp uh, integrarea duce la o accelerare a schimburilor. Am putea spune în uh, termeni economici că e vorba de elasticitate. Când spunem că se deschide ceva, atunci se încurajează. Când se închide, se descurajează. De aceea cred eu că ar fi foarte interesant să vedem dacă sunt eventuale costuri referitor la aceste modele diferite de integrare. Cu alte cuvinte, în momentul în care în Comisia INSO, IMCO abordăm diferite subiecte, în permanență avem și subiecte cum ar fi IMM-urile într-o anumită regiune a unui anumit stat membru. De ce? Pentru că legislația nu e aceeași, protecția consumatorilor nu e aceeași, faptul că Europa și poștală, serviciile poștale nu sunt asemănătoare, costurile de transporturi și așa mai departe. Știm că există foarte multe întreprinderi, IMM-uri, care sunt întreprinderi intermediare și care ar putea fi de dinainte încă descurajate și care nu se lansează pe această piață unică uh, și ideea noastră este tocmai să le încurajăm, să le împingem de la spate și să le spunem că da, uitați, aveți uh, în mod potențial 100 de milioane, 500 de milioane de consumatori care v-ar putea cumpăra produsele peste tot în Europa. Și dacă anulăm Schengen, atunci o să avem și mai multe dificultăți pentru a convinge aceste IMM-uri. Și de aceea cred eu că eșecul ar fi și mai mare. Nu e neapărat uh, uh, oglindit în costurile acestea directe, ci mai degrabă în această descurajare suplimentară, costuri indirecte. Eu cred eu că piața internă e o luptă, o luptă pe care o ducem în permanență în comisia noastră și ne confruntăm cu tot felul de frâne și reticențe. De aceea cred eu că semnalul pe care l-am retransmite, reintroducând aceste controle, ar fi o povară suplimentară, ceva extrem de psihologic, e ceva legat de încredere. Uh, și cred eu că în acest sens ar trebui să subliniem lucrurile. Gândiți-vă la niște elemente suplimentare și nu ca niște critici uh, față de contribuția dumneavoastră. Acum am să vă dau cuvântul încă o dată pentru a putea răspunde la cele spuse de domnul Coelho. Andreea Schwab a trebuit să plece și pentru a răspunde și la observațiile mele. Mulțumesc foarte mult. Da, vă pot oferi câteva idei. Au fost diferite întrebări, așa că eventual poate... Da, eventual poate puteți să vă prezentați din nou. Știu cine sunteți, dar... Eh, da, spuneți cine sunteți. Andrew Local de la Europe Economics și ne, uh, eu m-am ocupat de aspectele cantitative, cifrate ale studiului ce v-a fost prezentat. Deci, lucrurile pe care vreau eu să vi le spun și provocate de întrebările ce, au fost, ce au fost adresate. Un aspect important este următorul, este că noi în documentul nostru recunoaștem faptul că, într-adevăr, Țările care reintroduc frontiere fac acest lucru dintr-un motiv întemeiat, pentru că ele consideră că acest lucru este benefic. Și noi n-am încercat să cuantificăm beneficiile acestea pe care le obțin ei, eu știu, câștiguri în materie de securitate, siguranță și așa mai departe. Nu. Uh, știm că pot exista chiar și beneficii economice asociate cu aceste noi, frontiere, noi controle la frontiere. Eu cred că trebuie să recunoaștem că da, noi nu afirmăm că acele țări uh, Uh, care au introdus aceste controle au făcut acest lucru și acest lucru pune în pericol economiile lor. Nu, noi n-am analizat asta. Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer. Analiza noastră nu verifică felul în care sunt distribuite costurile. Spre exemplu, dacă e să vă gândiți la anumite costuri fiscale, costurile Greciei, Grecia fiind una dintre acele țări care este afectată și e clar că are anumite sectoare foarte afectate în momentul de față. Gândiți-vă la dobânzi, spre exemplu, și există, deci, în mod clar, un cost implicit. Deci, noi am fost noi n-am vrut exact să determinăm care e sectorul, însă știm că implicit există o anumită repartizare a costurilor. Mai sunt și alte sugestii care sunt importante. Dacă într-adevăr am putea să avem anumite studii de caz concrete și să vedem dacă impactul a fost cel cu, asemănător cu cel estimat de către noi. Spre exemplu, eu știu controlele care le-ați evocat dumneavoastră, domnule președinte, între Franța și Belgia. Ar fi interesant, însă n-am avut acces la aceste informații. Am avut timp să facem această analiză. Acum, frontiera cu Regatul Unit poate nu e neapărat frontiera cea mai pertinentă. Noi am fi vrut să ne concentrăm pe frontierele terestre și ne-am gândit că Grecia era cea mai afectată. Și am vrut să vedem și punctele interne de frontieră. Acum, frontiera cu Regatul Unit poate nu e neapărat cea mai interesantă din punctul nostru de vedere al analizei pe care o facem noi. Apoi taxele, costurile, evident, și asta e interesant. Dacă vrem să încercăm să vedem care sunt sectoarele asociate cu aceste costuri, am putea identifica anumite rezultate, am putea cizela și am putea să țintim aceste sectoare. Aș mai avea un alt punct pe care vreau să-l subliniez. În ceea ce am afirmat noi, Versiunea 1A e un fel de pas, deci o etapă, așa cum spunea și colegul nostru, în momentul în care noi am analizat asta ca și echipă. Noi, dacă am fi avut ocazia să aprofundăm lucr- lucrările noastre, am fi încercat să vedem care, sunt, care este impactul indirect și atunci am fi putut să identificăm exact costurile directe, indirecte, le-am fi putut cuantifica și am putut vedea și efectul în cascadă ale acestor costuri asupra altor domenii pe care inițial poate nu le-am țintit. Dar aș dori să spun că unele dintre metalele pe care le-am utilizat noi și am vrut să fim prudenți pentru a vedea exact cum anume la un moment dat aceste costuri se amplifică. Există costuri. Țările care iau astfel de măsuri cred că reduc costurile. Dar vine un moment când există o cifră, un prag, un moment în care faci bilanțul și uh, aliniezi toate cifrele și faci totalul și vezi care sunt costurile uh, adiționale pentru acea uh, perioadă de așteptare la frontiere, atunci cred eu că ne aflăm la cifre mai degrabă însemnate decât uh, cifre foarte reduse. Evident că e, e foarte greu să calculezi un astfel de impact, însă acestea au fost doar câteva dintre ideile pe care le-am fi putut combina din punct de vedere tehnic, științific și politic pentru a vedea exact care sunt consecințele. Noi n-am avut probabil timp suficient să facem acest lucru. Uh, însă am analizat uh, lucrurile și, sincer, și cu cifrele noastre sunt asemănătoare cu cele ale Comisiei Europene. Și nu cred că există ceva neobișnuit în ceea ce am uh, făcut noi ca și analiză. N-ar trebui să ne gândim că reintroducerea frontierelor Schengen în zone delimitate poate fi considerat doar ca o reducere a impactului total. Nu. Eu cred că semnalul ar fi unul foarte puternic și unele dintre țările implicate s-ar putea să ajungă la o situație în care nu mai vor să mai fie în uh, zona Schengen. Așa că uh, trebuie să vedeți acest lucru exact ceea ce este, un semnal, un semnal din partea acestor țări și cred că și acesta trebuie să fie luat în considerare. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește aspectele psihologice. Am fi vrut să introducem acest lucru în analiza noastră, însă nu făcea parte din termenii de referință pe care ne-a înaintat comisia. Dacă vreți, putem să facem acest lucru. Deci, participarea, zona euro, impactul, încrederea, schimburile culturale, încrederea cetățenilor în proiectul european, toate acestea pot fi la un moment dat cuantificate, mai și aspectul psihologic, evident. Întreprinderile, chiar și cele din țările terțe, nu o să-și mai dorească așa de mult să vină în Europa, pentru că ă, dintr-o dată o zonă Schengen care era simplă și accesibilă e, devine mai complicată, mai închisă. Deci e clar că există multe aspecte ă, dincolo de aceste frontiere care nu trebuie să fie neglijate. Să știți permiți că am să transmit coordonatorilor IMCO această observație, pentru că da, eu cred că într-adevăr e păcat că nu s-a integrat și această dimensiune în studiul dumneavoastră. Nu. Vrea să mai interveniți? Nu? Bun, toată lumea a luat cuvântul. Dacă îmi permiteți, m-aș întoarce la cele spuse adineaori Uh, de intervenienți, ceva la care eu spontan nu m-am gândit, și anume diferența care există din, la fiecare stat în parte. Uh, eu cred că noi cu toții trebuie să ne amintim faptul că proiectul european este și un proiect de solidaritate între diferite state. Spunem acest lucru, bun, dar din punct de vedere economic cred că m-ați convins asupra faptului că acest cost Schengen, noastră ați vorbit despre Grecia, uh, E bine, acest cost trebuie să fie extins, pentru că cost, costul unei uh, unei zone Schengen va fi cu atât mai mare cu cât astăzi aflăm, avem țări care se află într-o perioadă dificilă, uh, dificilă din punct de vedere economic, cu planuri redresare economică și de aceea cred eu că e foarte important să spunem acest lucru. Acum, eu nu știu cum puteți să uh, integrați acest lucru în studiul dumneavoastră, Însă, dacă anumite țări sunt undeva pe drum în urmă și nu reușesc să se descurce și să depășească criza 2008-2009 din cauza zonei Schengen, e și aceasta o consecință negativă a absenței zonei Schengen. Deci n-ar trebui ca acest cost global asupra PIB-ului zonei euro a Uniunii Europene să uh, strivească această diferențiere între țări. O țară poate absorbe un șoc în timp ce altă țară îl va, îl va încasa mai greu. Și iau acest exemplu tocmai pentru a Vă spune că, în fond, Regatul Unit este membru a Uniunii Europene și ea consideră că nu e nicio problemă să nu fie nici în zona euro, nici în zona Schengen, că nu e nicio problemă pentru creșterea sa economică, nu mă refer la latura politică. Deci pentru creșterea sa economică n-ar fi o problemă, tocmai pentru că Marea Britanie, care a traversat uh, crize și perioade faste, e o țară puternică, cu resurse, și cred eu că Uniunea Europeană este o solidaritate între țări care nu se află la același nivel de dezvoltare, care au diferite fragilități și care, cred eu, că dacă am repune sub semnul întrebării și zona Schengen, am reintroduce și o diviziune, uh, o dezbinare, o diferențiere acută între aceste țări, chiar și în cadrul zonei euro. De aceea trebuie să preluăm și această idee. Bine. Euh, Bun, mulțumesc foarte mult. Iată că s-au încheiat lucrările noastre. Alături de dumneavoastră se află și colegi care au contribuit la studiile pe care dumneavoastră le-ați realizat. În principiu nu luau cuvântul, însă vreau totuși să le mulțumesc pentru prezență, salut și să le mulțumesc în numele Comisiei MCO pentru, particip- IMCO pentru participare. Vreau să vă mulțumesc pentru studiul dumneavoastră. Am înțeles foarte bine că rezultatele definitive obiective ale studiului sunt aproape uh, terminate, oricum le vom obține cât de curând, le vom analiza cu mult interes și sperăm să uh, continuăm în comisia noastră, dar nu numai, ci și în Parlamentul uh, European în general. Sperăm că tot ceea ce pune frâne uh, Uh, în calea circulației bunurilor și a serviciilor în uh, piața internă, tot ceea ce slăbește piața internă, uh, este nu numai contrar proiectului european, ci va reprezenta un prejudiciu și europenilor ca atare în fiecare stat membru. Mulțumesc tuturor și vă urez tuturor o după amiază, o seară plăcută. Dați-mi voie doar să amintesc faptul că următoarea ședință a Comisiei IMCO va avea loc pe 23 mai 2016 și pe 24 mai, deci pe 23 după amiaza de la 3 la 6 și jumătate și pe 24 toată ziua, de la ora 9 până la ora 18.30. O veți regăsi pe doamna Vicky Ford, pe care am înlocuit-o în această după amiază pentru că avea și alte angajamente. Vă mulțumesc și vă urez o seară plăcută tuturor!